I don't know what that was. Uh, because Deirdre, you'll find one. Uh, ladies and gentlemen, could I invite you to... Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Uh, domnule Abad, haideți și stați aici în față, ca astfel încât toți raportorii din umbră să stea împreună, pentru că sunteți așa cam stingher și mi-ar face plăcere să veniți mai în față. Bună ziua tuturor! Bine ați uh, revenit la ultima sesiune a reuniunii noastre de astăzi. Uh, uh, Sunt foarte încântat să îi urez bun venit raportorului nostru, domnul Johan Kreutzer, pentru o revizuire a raportului din proprie inițiativă privind jocurile de noroc pe online pe piața internă. Este al doilea raport pe această temă. Doamna Schaldemose a fost uh, responsabilă de primul raport și acum este raportor uh, din umbră din partea SND. Deci avem deja experiență în domeniu și aceasta vine ca urmare uh, a consultărilor cu Comisia pe marginea jocurilor de noroc online. Domnul Kreutzmann este raportor, domnul Abad, domnul Șa- doamna Charles de Moser, doamna Rüle nu este aici, domnul Fox este și domnul de Jung este aici. Așa că avem uh, foarte mulți raportori din umbră care vor interveni. Îi dau cuvântul și așadar domnului Kreutzmann. Și domnul Freudman este, dar văd că s-a mutat. Domnul Fron a fost aici ieri și a discutat despre directiva serviciilor. Iată cât este de flexibil și a venit să discute și despre jocurile de noroc online. Între timp, îi dau cuvântul lui Jürgen Kreuzmann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cartea verde care a fost publicată de către Comisia aduce cu sine o serie de întrebări. În august, Comisia va publica un rezumat al tuturor uh, problemelor identificate și a soluțiilor propuse. Această atitudine ne arată clar faptul că <laughs> Comisia încearcă totuși să reglementeze câte ceva. Am avut și o audiere care ne-a arătat clar că e nevoie de acțiune la nivel european. Știm că principiul subsidiarității este în vigoare, în acest domeniu. Curtea Europeană de Justiție ne-a, ne spus negru pe alb că principiul se aplică și tocmai de aceea nu trebuie doar să ținem cont de acest principiu, ci să-l și respectăm în deciziile luate de către noi. Dar toate lucrurile care generează plângeri la nivel european pot fi soluționate doar prin intermediul unor soluții europene. Asta am rezumat eu la punctul 1. Spuneam acolo că, bineînțeles, tendintele cetățenilor trebuie să fie reglementate pentru a nu genera o piață gri sau o piață neagră în momentul de față, în ceea ce privește jocurile de noroc, statele membre sunt în mod evident depășite de situație și tocmai de aceea avem nevoie de o soluție europeană. De asemenea, protecția cetățenilor trebuie să fie a, a, asigurată la nivel european. Avem exemplu suedez în care uh, toate companiile care oferă asemenea servicii pot fi înregistrate doar dacă nu fac publicitate la, într-o manieră activă a serviciilor pe care le, le furnizează. Pentru că această publicitate ar putea incita copiii a, a avea un asemenea tip de comportament. Deci vorbim despre dependență. O dependență care poate fi compătută doar dacă ne vom gândi la înregistrarea europeană, la nivel european a prestatorilor furnizorilor de asemenea servicii. Deci trebuie să spunem clar că există un uh, registru, o, un tip de identificare, iar uh, aceste măsuri sunt necesare pentru a elimina uh, pericolul dependenței. Dacă vom reuși să ajungem la un sistem de licențe, bineînțeles că vom putea să ne ocupăm nu doar de companiile care oferă online astfel de servicii, ci și companiile care o, oferă aceste servicii offline. Mă, mă gândesc acum la diferitele console, etc., care pot fi incluse în, uh, în măsurile europene. Bineînțeles, toate activitățile acestea trebuie să fie corecte, echitabile, uh, transparente. Trebuie să ne asigurăm că eliminăm pericolul uh, falsificării rezultatelor sportive ca urmare a jocurilor de noroc. Deci trebuie să ne gândim și la domeniul uh, sportiv și, bineînțeles, să combatem frauda și spălarea de bani. bani. Deci, în calitate de, euro, de raportor din partea Parlamentului European, nu pot decât să fac un apel la, la dumneavoastră pentru a fi de acord cu rezolvarea acestor probleme europene prin intermediul unei soluții europene. Care poate fi această manieră de reglementare la nivel european, e bine, o directivă în mod evident. Trebuie să ne asigurăm că statele membre sunt incluse în discuții, bineînțeles trebuie să ținem cont de principiul subsidiarității și de respectarea acestuia, iar odată ce vom aduce în uh, grupul nostru și uh, voința statelor uh, membre, vom reuși într-adevăr prin intermediul unor reglementări europene să eliminăm pericolul pieței negre, să eliminăm pericolul ce vine din piețele asiatice și să combatem dependența de asemenea. Deci Europa este soluția tuturor problemelor cu care ne confruntăm. Nu putem să sărim peste principiul subsidiarității, tocmai de aceea avem nevoie de statele membre, dar sunt absolut convins că toate problemele care nu pot fi rezolvate la nivel național pot fi uh, rezolvate la nivel european. E bineînțeles, uh, e de la în sine înțeles că există companii sau prestatori de astfel de servicii care uh, Uh, își uh, doresc să intervină pe mai multe piețe, nu pot din pricina tuturor uh, reglementărilor naționale, dar eu consider că în momentul în care avem o reglementare la nivel european, vom da pur și simplu statelor membre posibilitatea de a decide dacă stabilesc proprii standarde, dacă permit înregistrarea tuturor acestor uh, prestatori de servicii sau nu, sau uh, dacă uh, își doresc să elimine anumiți uh, anumite tipuri de prestatori de servicii de jocuri de noroc. În orice caz, e clar că Parlamentul European trebuie să fie implicat puternic în aceste discuții. Comisia, de asemenea, trebuie să-și asume responsabilitățile, însă în, toate, în cadrul întregilor uh, consultații e nevoie de includerea statelor membre. La nivel uh, european nu putem decât, la nivel de Parlament European nu putem uh, decât să spunem cu toții cu un singur glas că problemele cu care ne confruntăm la nivel național pot fi rezolvate prin intermediul unei decizii la nivel european. Sper din tot sufletul că în Parlamentul European vom ajunge la un consens. Bineînțeles, aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și aștept cu nerăbdare de asemenea colaborarea cu toți raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte amplă. Cred că analiza dumneavoastră și încurajarea Comisiei să meargă înspre un consens este potrivită. Domnul Abad urmează acum. Mulțumesc, domnule președinte. Euh, euh, aș vrea să-i mulțumesc în primul rând domnului Kreutzmann pentru prezentarea acestui raport și aș vrea să vă spun că, pe ansamblu, suntem pe drumul cel bun și împărtășesc um, unele dintre lucrurile spuse de raportor și de aceea aș vrea să-i mulțumesc. Această piață a jocurilor online uh, nu este o piață ca toate celelalte în care libera prestație a serviciilor se aplică ca în alte piețe și de aceea cred că trebuie să ținem seama de acest lucru pe parcursul discuțiilor noastre. Există două principii importante. Principiul respectării subsidiarității subsidiaritatea activă este un alt subconcept uh, care ne place foarte mult. Trebuie să încercăm să avem o abordare mm, europeană cu respectarea drepturilor statelor membre. Apoi există principiul recunoașterii reciproce astfel încât fiecare stat membru să-și poată conserva cadrul reglementar. Împărtășesc de asemenea ideea că trebuie să întărim atractivitatea ofertei legale, pentru că aceasta este o modalitate de a combate oferta ilegală. Și toate măsurile care vor merge în acest sens mi se par pozitive. Uh, totuși, cred că există două lucruri diferite. Uh, reducerea poverii administrative este un lucru și procedura unei licențe europene este un alt lucru. Sunt două lucruri diferite, cu două dezbateri diferite. În ceea ce privește reducerea poverii administrative, îl susțin pe raportor că trebuie să reducem la maxim povara administrativă și să facilităm jocurile transfrontaliere, cu condiția ca aceste poveri administrative să nu fie necesare pentru protecția consumatorilor, să fie niște poveri administrative superflue. În ceea ce privește o eventuală procedură de licență europeană, cred că este eh, doar o etapă dintr-un proces. Trebuie să fim atenți să simplificăm acordarea de licențe și cred că putem să lucrăm în acest sens cu raportorul. Aceasta însă nu trebuie să contracareze aplicarea principiului de recunoaștere reciprocă. Deci ar trebui să facem o diferență sem- semantică între reducerea poverii administrative și menținerea prerogativelor statelor membre și asta pentru că în fiecare stat lucrurile sunt diferite. Și în momentul de față, când autoritățile de reglementare nu comunică între ele, lucrurile sunt cu atât mai dificile. Și cred că trebuie să întărim colaborarea între autoritățile de reglementare naționale. Aș vrea să mai adaug două, trei lucruri, pentru că altfel sunt de acord cu restul raportului. Aș mai adăuga un element important care a reieșit și din uh, raportul uh, Charles Moser. Cred că ar trebui să vorbim și despre integritatea sporturilor. Și cred că trebuie să respectăm principiul integrității sporturilor și să uh, întărim legătura juridică între operatorii online și organizatorii unui eveniment. Este vorba de un drept la pariuri. Deci aceasta ar crea această legătură juridică, astfel încât să gestionăm mai bine oferta ilegală și să asigurăm venituri financiare uh, corecte organizatorilor de evenimente sportive. Apoi se vorbea despre ideea unei directive. De ce nu? Poate am putea să ne gândim care este temeiul juridic, piața internă sau protecția consumatorului. Cred că va trebui să analizăm lucrurile, dar putem să discutăm. Altfel, există un lucru pe care trebuie să-l facă Parlamentul și anume să susțină extinderea directivei privind combaterea spălării de bani. Deocamdată aceasta se referă doar la jocurile de cazinou, dar am putea să o extindem pentru a acoperi și aceste subiecte. Uh, oricum, uh, ceea ce aveam eu de spus este în concordanță cu raportul, doar că trebuie să facem acea diferențiere semantică despre care vorbeam. Și cred că putem să mergem mai departe în apărarea sporturilor și să apărăm principiul dreptului la pariu. Mulțumesc, domnul Abad, domnul Charles de Moser. Mulțumesc. Mulțumesc și dumneavoastră, domnule Kreutzmann, pentru acest uh, raport foarte bun. Nu mă așteptam de la un uh, liberal să fac acest lucru. Mi-a făcut o deosebită plăcere să citesc acest raport. Uh, care se bazează pe fundamente clare împotriva cărora Parlamentul a votat în martie 2009. Probabil că nu veți fi surprinși că am câteva sugestii de îmbunătățire. Încă de la început aș vrea să spun clar un lucru. Sunt de acord că ne confruntăm cu niște provocări în uh, domeniul jocurilor de noroc în Europa în ceea ce privește protecția consumatorului, spălarea de bani, frauda și așa mai departe. Cred că a venit momentul să extindem cooperarea la nivel european. Toate bune și frumoase, dar cred că întrebarea care se pune este ce instrument am putea folosi pentru a face față acestor provocări. Trebuie să vă spun că nu sunt uh, sigură că soluția în acest caz ar fi o directivă. Sunt de acord că trebuie să cooperăm mult mai bine între statele membre. Și prin urmare, propunerea mea este să începem prin a insista ca Comisia să stabilească un cadru de cooperare eficientă între statele membre în acest domeniu. Sunt de acord că trebuie să facem ceva cu operatorii ilegali, avem o problemă cu piața neagră, iar soluția nu este neapărat o directivă privind protecția consumatorului. Soluția este ca statele membre să întreprinde acțiuni pentru a-i elimina pe operatorii ilegali. Poate că pe termen lung ne vom da seama că avem nevoie de o directivă, dar așa cum sunt lucrurile în momentul de față, avem nevoie de un sistem mai eficient de întărire a cooperării între statele membre. Perspectiva europeană este una în care Comisia ar trebui să faciliteze cooperarea. Trebuie să cooperăm mai bine la nivel transfrontalier și trebuie să gestionăm mai bine situația operatorilor legali. Uneori există probleme în ceea ce privește fragmentarea pieței jocurilor de noroc. Și acest lucru este perfect de înțeles, pentru că avem subsidiaritate iar statele membre au dreptul și posibilitatea să introducă legislații privind jocurile de noroc, așa cum doresc, pentru că există culturi diferite în ceea ce privește jocurile de noroc. Dacă totuși ar trebui să elaborăm o directivă privind jocurile de noroc în Europa, aș fi puțin îngrijorată pentru că foarte rapid ne-am confruntat cu situația în care avem reguli uniforme legate de crearea pieței jocurilor de noroc și cred că nu este momentul potrivit, nu aceasta este soluția. Totuși, cred că există o altă soluție mai bună și anume să ne gândim că jocurile de noroc nu sunt o activitate economică obișnuită, sunt o activitate economică specială și de aceea avem nevoie de cooperare mai bună între statele membre. Trebuie să avem instrumentele necesare și cred că așa vom putea face față provocărilor. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că există provocări legate de fraudă, de spălarea banilor și provocări legate de protecția consumatorului. Nu am să intru acum în toate detaliile, aș vrea doar să am vrut doar să menționez câteva aspecte esențiale. Vă mulțumesc încă o dată, cred că raportul este excelent și cred că vom putea să obținem un rezultat care să întrunească un acord larg în Parlamentul European. Cred că toate grupurile politice din uh, Parlamentul European au păreri diferite la nivel intern. Și asta pentru că jocurile de noroc diferă de la o țară la alta, de la o cultură la alta. Și atunci există interese diferite. Cel puțin uh, așa este și în grupul meu, PPE. Nu știu cum stau lucrurile în grupurile dumneavoastră, dar clar există interese diferite. Și poate că ar trebui să avem o abordare mai prudentă sau o abordare pas cu pas pentru a gestiona această problemă. Dar sunt de acord că a venit momentul să mergem puțin mai departe și să facem ce am spus că vom face în martie 2009. Aștept cu interes să colaborăm în acest domeniu de actualitate. Mulțumesc! Foarte bine, mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii constructive aceasta arată faptul că suntem angajați să progresăm, așa cum a reieșit din uh, raportul nostru anterior. Văd că doamna Rüle a venit, dar îi dau întâi cuvântul domnului Fox. Cei de la ICR și de la Verzi sunt la egalitate. Apoi doamna Rüle și apoi doamna Dion. Mai sunt pe listă domnul Van Nock, profesorul de campus, domnul Busutil și doamna Gebhardt. Mai vrea cineva să intervină? Să știu să-mi planific timpul. Acum, domnul Fox. Can I add my... Vă mulțumesc, domnule președinte, la rândul meu. Vreau să-i mulțumesc domnului Kreutzmann pentru un raport foarte bun și pentru abordarea inclusivă uh, Uh, pe care o are vis-a-vis -vis de acest subiect uh, foarte important. Doamna Șaldemoze era uimită de calitatea raportului, eu trebuie să recunosc că am fost oarecum dezamăgit de faptul că nu am citit aici nimic din uh, atitudinea liberală la care mă așteptam. Doamna Șaldemoze spunea că speră să mergem mai departe decât stabilisem în martie 2009. Ei bine, eu voi uh, încerca să-l determin pe domnul Kreutzmann să meargă cât mai departe cu putință. De ce? Pentru că punctul de plecare al grupului meu era tocmai raportul uh, minoritar pe care l-a scris domnul președinte. Un raport care se bucura de mult sprijin și care avea o atitudine mult mai liberală vis-a-vis -vis de jocurile de noroc. Eu consider că acest raport nu a mers suficient de departe mi se pare că nu am reușit să ne adresăm la, uh, tuturor problemelor care, care vizează jocurile de noroc. Jocurile de noroc sunt transfrontaliere prin uh, natura lor, iar Iar lipsa siguranței juridice și protecția proastă a consumatorilor și proliferarea uh, Uh, furnizorilor uh, ilegali ne, care se ocupă de spălarea banilor uh, sunt problemele cu care ne confruntăm în momentul de față. Eu mi-aș dori să punem mai mult accent pe protecția consumatorilor, mi-aș dori să punem mai mult accent pe uh, Uh, acțiunile de deferire în fața justiției a celor state membre care nu au pus în aplicare toată legislația europeană cu privire la jocurile de noroc și care nu combat suficient de bine piața neagră și, de asemenea, spălarea de bani prin intermediul jocurilor de noroc. Eu consider că atitudinea multor uh, guverne naționale este mai degrabă una protectoare vis-a-vis -vis de jocurile de noroc care se dovedesc a fi surse importante de bani. Însă, mi se pare că statele membre nu își dau seama că re- reglementând acest sector ar putea beneficia de, ar putea aduce cu sine o mulțime de venituri suplimentare. Bineînțeles că trebuie să ne asigurăm că cadrul legal creat uh, reușește să-i protejeze pe consumatori, pe consumatorii uh, vulnerabili, combate spălarea uh, de bani și de asemenea duce la dispariția conturilor ilegale. Doamna Șaldemoze spunea că jocurile de noroc sunt de fapt o, ca oricare altă activitate normală uh, economică a unor consumatori. Dați-mi voie să vă întreb care este însă diferența între un tânăr care cumpără un nou joc pe calculator și cheltuiește pentru acest joc uh, pe calculator 30-40 de euro pe lună și o persoană care ia o decizie conștientă de a juca 40, uh, 30-40 de euro Uh, lunar în cadrul sau cu ajutorul unui prestator de, locuri, de jocuri de noroc. Deci este vorba despre o decizie conștientă luată de o persoană majoră. Cum, dacă suntem sau nu de acord cu această atitudine sau cu jocurile de noroc pe ansamblu uh, nu înseamnă nimic. Nu înseamnă oare că ar trebui să punem capăt acestui sector economic din niște motive morale? Există persoane care, într-adevăr, sunt, uh, nu sunt în favoarea jocurilor de noroc și sunt de acord cu ei, dar asta nu înseamnă că cei care sunt în favoarea jocurilor de noroc ar trebui să fie împiedicați a practica activitatea care uh, le face plăcere. Deci haideți să nu ne lăsăm influențați de atitudinea noastră morală în momentul în care uh, decidem să reglementăm un domeniu uh, care se află pe placul sau este pe placul unui larg număr de consumatori. Doamna Șaldemoze dorea să intervină. Domnule Fox, nu este uh, părerea mea, ci Curtea Europeană de Justiție susține că aceasta nu este este o activitate economică de o natură anumită. Deci nu erau cuvintele mele, ci era, erau cuvintele Curții Europene de Justiție. Heidi. Da, vreau să-i mulțumesc domnului uh, Fox pentru intervenția sa, pentru că ne arată cât de diferite sunt uh, Uh, culturile pe care le reprezentăm noi aici. Bineînțeles, îi sunt recunoscător domnului uh, Kreutzmann Mă bucur că el a fost raportorul pentru acest domeniu și nu un alt coleg, uh, vreun alt coleg liberal, pentru că fără acest uh, raportor uh, nu am fi reușit să atingem rezultatele pe care le avem în momentul de față. Pentru că acest raport reprezintă nimic altceva decât o deschidere a unei discuții care nu va fi mai mult ca sigur facilă în diferitele state membre, inclusiv în Germania. Și hai să vedem cine profită de pe urma jocurilor de noroc în statele membre spre exemplu în Germania. Ei bine, beneficiarii sunt uh, în primul și în primul rând sportivii și diferitele asociații mutuale. Dacă toate aceste uh, fonduri ar ajunge în bugetul de stat prin intermediul unor impozite, aceste grupuri nu ar profita de pe urma jocurilor de noroc dacă ar fi uh, să respectăm voința marilor cluburi sportive, atunci cu siguranță fondurile acestea n-ar ajunge la stat. Mă bucur că domnul Kreuzmann vorbea despre beneficiarul final care ar trebui să fie desemnat pentru aceste activități. Trebuie să înțelegem ce se ar trebui să se facă cu aceste fonduri. Dar să trecem acum la propunerile domnului Kreuzmann. Domnia sa vorbea despre recunoașterea reciprocă, subsidiaritate, vorbea despre consumatori, despre protecția tinerilor, sportivilor, integritatea sportivilor, da, sunt de acord cu aceste principii. Sunt de acord de asemenea cu faptul că oferta legală ar trebui să fie întărită. Lucrul acesta ar trebui să se întâmple și în Germania. Cu siguranță nu va fi facil, însă sunt dispusă să lupt pentru transformarea în realitate a acestui obiectiv. Însă întrebarea care se pune acum este ce trebuie să facem. E clar că avem nevoie de mai multă cooperare, dar mă, mă îndoiesc că directiva ar fi neapărat cel mai bun instrument pentru a obține această colaborare. Cred că regulamentul ar fi un instrument mult mai potrivit pentru atingerea acestui obiectiv. Care este obiectivul nostru, de fapt? Ne dorim ca uh, Comisia să uh, Uh, structureze mai bine coordonarea diferitelor uh, autorități naționale. Ne, do- uh, ne dorim ca cei din comisie să vegheze asupra protecției mai bune a consumatorului. Și tocmai de aceea cred că regulamentul ar fi un instrument mai bun decât directiva. În orice caz, noi vom merge pe această cale, vom proteja aceste decizii la nivel național și le vom promova la nivel național și sunt absolut convinsă că o reglementare a acestui domeniu ne va aduce liniște. Numai mai, nu mai suport uh, mail-urile din partea lobbyiștilor care activează în acest domeniu. Deja am un uh, fel de răspuns standard prin care le transmit că toate lucrurile sunt cunoscute, nu mai are niciun sens să ne întâlnim pentru că n-aș avea ce noi informații să le dau. deja deci am reușit să ne liniștim odată ce am reușit, am, vom duce la bun final reglementarea acestui domeniu. Urmează domnul De Jong. Dacă vă En ook dank aan de heer Kreuzmann voor... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Kreuzmann pentru raportul domniei sale. Dați-mi voie să vă reamintesc care este punctul de plecare pentru grupul meu. Într-adevăr, acesta nu este o activitate economică obișnuită din punctul nostru de vedere. După părerea noastră, trebuie să luptăm împotriva dependenței de jocuri de noroc și uh, într-o oarecare măsură ni se pare că este un raport al libe, practic, pentru că se concentrează asupra luptei împotriva uh, fraudei și infracționalității și avem instrumente pentru asta, e foarte bine. Există instrumente juridice împotriva spălării de bani, există cooperare împotriva crimei organizate. Dar dacă IMCO ar trebui să sugereze moduri de îmbunătățire. Nu știu dacă este neapărat în competența noastră acest lucru. Dar uh, analizăm lucrurile din uh, punctul de vedere al pieței interne, cred că trebuie să acceptăm faptul că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să aplice restricții jocurilor de noroc putem face acest lucru imediat. Nu există niciun fel de jurisprudență care să sugereze că ne-ar fi imposibil. Din motive de politică publică, există o poziție legată de monopolurile de stat. Dacă ne uităm, analizăm situația din punctul de vedere al LIBE, ajungem la subiectul sănătatea mentală și lupta împotriva dependenței. Aceasta aceasta este o competență națională și am o poziție critică față de ideea că o directivă sau chiar un regulament pot să fie uh, emise pe subiecte care țin practic de autoritatea statului membru. Deci aceasta nu este, și repet, nu este o activitate economică normală și ca atare nu intră în sfera de aplicare a legislației care vizează piața internă sau care vizează protecția consumatorului și atunci nu aș fi în favoarea acestui raport, pentru că mie mi se pare un pic cam ciudat ca liberalii și conservatorii să dorească o implicare mai mare în acest caz. Cred că ar trebui să existe o implicare cât mai mică din partea noastră. Ar trebui să cooperăm pentru a lupta împotriva dependenței de jocurile de noroc, dacă este necesar. Suntem în favoarea cooperării active în lupta împotriva crimei organizate, dar mă întreb dacă asta face parte din sarcinile pe care le-am asumat în comisia noastră, pentru că restul ține de competențe naționale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, vă reamintesc că vicepremierul uh, polonez vine la 4 și 20 și vrem să fim la timp. Nu vrem să uh, îl uh, facem pe uh, domnul de Cam să uh, renunțe la raportul său, că este unul foarte interesant. Mai am încă șapte uh, vorbitori pe listă și o să vă uh, Uh, încurajez să vorbiți maxim două minute. Sunt convins că veți avea și alte ocazii pentru a continua dezbaterea, dar ca să mă asigur că știu cine vorbește, domnul Wendorf, domnul De Campos, Mandos, uh, domnul Sutil, domnul Fiora și domnul Coppola. Mai este cineva? L-am pus și pe domnul Mandis. Domnul Schwab nu dorește să intervină. Domnul Manoc, pentru două minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut în primul rând uh, activitatea domnului Kreutzmann, care a abordat un subiect uh, atât complicat uh, cât și delicat. Raportul său identifică mizele și pericolele pe care le presupune dezvoltarea pieței jocurilor de noroc pe internet dar, uh, după părerea mea, nu are prea multă ambiție. Există mai multe domenii menționate în care este nevoie de mai multă reglementare. De fapt, eu nu știu ce este o activitate economică normală, dar știu că activitățile economice pot să conducă la externalități, cum le numesc economiștii. Și știm că există cel puțin patru domenii în cazul nostru în care este necesară reglementarea pentru a face față cu unor externalități negative. Care sunt aceste domenii? Ei bine, lupta împotriva pieței ilegale. În al doilea rând, prevenirea dependenței. Și în al treilea rând, protecția minorilor. Iar în ultimul rând, conservarea integrității sportului. Uh, domnule raportor, uh, ați avut uh, o abordare foarte voluntaristă și vă sunt recunoscător. Din păcate, nu ați formulat nicio propunere. În ceea ce privește prevenirea dependenței, de exemplu, ne-ar fi plăcut să vedem uh, câteva măsuri minime, precum încadrarea strictă a publicității sau obligația introducerii unor mesaje de avertisment, obligația operatorilor de a acorda recompense în funcție de volumul operațiunilor efectuate de jucători și așa mai departe. Nu putem să ne mulțumim doar cu un simplu cod de conduită european. Sigur că subsidiaritatea trebuie să joace un rol important, dar unele obiective nu vor putea fi atinse decât dacă sunt instituite norme comune la nivel european. Și mă gândesc în special la protecția minorilor sau la combaterea fraudei sportive, care ar fi uh, facilitate într-o mare măsură de o definiție penală comună a fraudei sportive. Având în vedere problemele pe care le pune dezvoltarea jocurilor uh, de noroc online, uh, statele membre care doresc acest lucru trebuie să aibă posibilitatea să instituie sau să mențină un monopol național. Curtea de Justiție a admis că aceasta ar permite o mai bună protecție a consumatorului și o mai, o mai uh, bună combatere a criminalității. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru o prezentare foarte clară și cuprinzătoare. Domnul profesor de campus. Também começar por Mulțumesc, domnule președinte, și eu doar am să-l felicit pe domnul Kreutzmann pentru că a făcut o treabă foarte bună și cred că a pus uh, bazele găsirii unei soluții bune. Am și eu câteva comentarii la care sunt, nu sunt de acord cu domnia sa, în primul rând. Nu este pe deplin adevărat să spunem că justificarea uh, dezmembrării monopolurilor naționale este datorată acestui uh, lucru. Este foarte clar că unele state au un monopol, altele nu. Ceea ce este foarte adevărat este că posibilitatea de a uh, juca pe internet divizează mecanismele de pariuri care uh, scapă de aranjamentele naționale și de controlele naționale, ceea ce a dus la problemele menționate. Deci problema cu care ne confruntăm noi aici nu este monopolul de stat. Deci nu asta este problema principală. Principala îngrijorare care ne forțează să luăm măsuri sunt activitățile ilegale și operatorii ilegali care folosesc aceste noi tehnologii pentru a se acoperi, pentru a găsi o scăpare. Deci, în ceea ce privește monopolurile de stat, nu există nicio garanție că vom ajunge la oligopol sau la alte situații. S-ar putea să ajungem și în situații mai rare în care să nu putem nici măcar să monitorizăm verificările Dar elementele referitoare la semnificația culturală și la finanțarea acestor activități sportive, care în mod normal erau, cădeau în sarcina organismelor naționale de pariuri, au fost uh, uh, trecute cu vederea și trebuie să modificăm textul pentru a reflecta și acest lucru. Sunt de acord cu domnul Kreutzmann în ceea ce privește necesitatea principiului subsidiarității și nu ar trebui să avem o poziție unică pentru toată lumea, dar există multe domenii în care dorim să facem sugestii. Mulțumesc foarte mult, domnul Mandels. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Kreutzmann pentru această analiză foarte cuprinzătoare. Sunt de acord cu domnia sa în multe domenii, în special în ceea ce privește elementele negative ale jocurilor uh, de noroc pe internet. Lucrăm la asta de ceva vreme în cadrul comisiei noastre, au existat mai multe rapoarte pe tema asta și în ceea ce privește soluțiile și modul în care rezolvăm problema spălării de bani rezultate din activități ilegale, sunt perfect de acord cu ceea ce a spus domnul Kreuzmann, în sensul că o abordare națională este cea care ar trebui să fie folosită având în vedere tradițiile noastre culturale Aș dori să vă atrag atenția și asupra faptului că vorbim despre uh, jocurile de noroc online pe piața internă. În țările de jos există o formă de ciclism care uh, îi încurajează pe oameni uh, să facă pariuri uh, la o agenție situată în Cipru și uh, asta înseamnă că aș încălca legile dacă aș uh, paria acolo sau nu. Și fondurile unde ar ajunge până la urmă? Analiza noastră a arătat că 600 de milioane de euro în termen de venituri din impozite sunt pierdute din cauza acestor practici. Deci avem nevoie de soluții pentru acest fenomen negativ. Pe baza subsidiarității trebuie să găsim o cale de a rezolva infracțiunile care stau la baza acestei probleme și impactul asupra sănătății publice și spălarea de bani și așa mai departe. În domeniile menționate de domnul Fox, trebuie să ne uităm la uh, aspectele pozitive ale activității economice. Cred că avem nevoie de o abordare europeană aici. Pentru că altfel le refuzați oamenilor șansa de a uh, lua decizii informate. Deci dacă există uh, o țară care este membra a Uniunii Europene, cum ar fi uh, Germania, nu poate să uh, își închidă cetățenii în uh, penitenciar din cauza unor activități ilegale comise în alt stat. Tocmai de aceea avem nevoie de o abordare europeană și acest lucru este extrem de important. Mulțumesc, domnul Busutil are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Curtea Europeană a spus într-adevăr că nu este o activitate economică normală, dar nu a spus niciodată că prevederile tratatului, în special prevederile legate de libera circulație, nu se aplică. Aceste prevederi fundamentale se aplică în continuare în acest domeniu și cred că dacă vrem să permitem excepții, așa cum a decis curtea, atunci acestea trebuie să rămână excepții și nu putem să punem, să întoarcem regula cu fundul în sus. Din punctul meu de vedere, modul în care decurge discuția, mie mi arată că am făcut o regulă din excepție în timp ce excepția ar trebui să rămână excepție, ceea ce înseamnă că prevederile tratatului în ceea ce privește libera circulație trebuie să se aplice. În al doilea rând, avem nevoie de un nivel de uh, protecție a consumatorului foarte înalt, astfel încât orice persoană din UE care joacă jocuri de noroc pe internet va fi protejată indiferent de țara din care joacă. Deci acest lucru este esențial, dar asta nu înseamnă că prevederile tratatului nu ar trebui să se aplice. Uh, acest argument vine în favoarea unui regulament european pentru un nivel minim de protecție a consumatorului. Acest lucru ar fi foarte bun pentru că ar atinge obiectivul de a proteja consumatorul fără a împiedica în vreun fel uh, aplicarea regulilor privind piața unică. Aceasta mi se pare o abordare foarte rezonabilă. Să spunem pur și simplu că ar trebui să interzicem această uh, activitate, activitate sau să găsim scuze și pretexte pentru a uh, interzice această activitate nu va funcționa pentru că excepția trebuie să rămână excepție. A treia și ultima observație, încrederea. În Uniunea Europeană avem regulamente în multe domenii și aceste regulamente depind de un punct fundamental, încredere. Avem încredere unii în alții să le aplicăm. Dacă o companie obține o licență bancară într-un stat membru, atunci alt, orice alt stat membru are încredere în acea companie să funcționeze la ei. Dacă o companie obține o licență de linie aeriană într-un stat membru, uh, celelalte state membre au încredere în respectiva licență și așa mai departe. Și atunci de ce nu și în domeniul jocurilor de noroc pe internet? Care este diferența? Este în continuare o activitate economică, poate diferită, într-adevăr, dar haideți să protejăm consumatorii așa cum o facem, spre exemplu, în cazul țigărilor, unde avem niște reguli europene foarte clare de protecția consumatorului, am interzis reclamele, am uh, emis niște standarde foarte dure în interesul protecției consumatorului și pe bună dreptate facem acest lucru. Dar în niciun moment nu spunem că nu putem face comerț cu țigări între statele membre. Mulțumesc. Uh, Mr. Pielman, next. Domnul Pielman, mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mă prezint. Eu uh, sunt membru din Suedia și de obicei sunt uh, uh membru în alte comisii, dar urmăresc dezbaterea de vreo 10 ani și am uh, vrut să profit de ocazie pentru a discuta. Uh, am început să urmăresc dezbaterea pentru că am văzut ce se întâmplă în Suedia. Există foarte multă ipocrizie în această, pe această temă. Pentru că noi avem două monopoluri, pe alcool și pe jocuri de noroc. Ambele, teoretic, protejează cetățenii, dar provocarea este că monopolul pe jocuri de noroc este cel mai mare cea mai mare agenție de reclame, cel mai mare producător de reclame în fiecare an și sunt curios dacă un monopol pe alcool ar avea același uh, stil. Deci consecvența lipsește. Chiar dacă vorbim despre protejarea oamenilor de dependență, într-o oarecare măsură, miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană uh, sunt uh, cei mai mari dependenți de jocuri de noroc, dar nu ne gândim la asta. Deci, uh, într-un fel, mi se pare evident și am citit Cartea Verde a Comisiei cu mare interes. Nimeni nu este mulțumit, nici statele membre, nici operatorii, nici monopolurile, nimeni nu e fericit. Și Comisia întreabă dacă există incertitudini juridice în domeniu. Poftim? Cum adică? Da, o putem spune că avem operatori legali, operatori uh, pe piața neagră și operatori pe piața gri. Ce înseamnă asta? Probabil legal într-un stat membru, dar nu și în altul. Și datoria lor este să creeze certitudine juridică, fie prin uh, directive, fie prin sentințe judecătorești. Uh, Mi-aduc aminte că domnul McCreevy a spus că nu voi veni niciodată cu o directivă și motivul este că niciodată nu veți fi de acord și într-un fel îl înțeleg, dar avem totuși responsabilitatea să mergem pe celălalt drum atunci. Aș vrea să putem spune că vom face o directivă care va rezolva toate problemele, dar nu cred că e așa. Măcar haideți să rezolvăm problemele pe care le putem rezolva. Raportul este foarte bun atunci când spune că uh, ar trebui să existe reguli minime, standarde minime pentru operatori, pentru monopoluri și așa mai departe, astfel încât să se poată aplica transfrontalier, deci ca oamenii să nu fie excluși din alte state membre. E în ordine chiar să ai un monopol, dar monopolul trebuie să limiteze jocurile de noroc, nu să fie o sursă de venituri. Și atunci este bine să ne asigurăm că nu duplicăm birocrația. Avem nevoie de mai multă co cooperare. Deci haideți să facem tot ce putem uh, face și să nu ne spălăm pe mâini, pentru că acest lucru nu este o atitudine responsabilă față de jucătorii la jocurile de noroc. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Sunteți binevenit în această comisie ori de câte ori veți dori să veniți. Acum referitor la interzicerea jocurilor de noroc. Când am avut uh, audierea, am discutat despre capacitatea statelor membre de a interzice total jocurile de noroc. Cred că este nerealist uh, pentru că o foarte mai, un 20% din populația lumii participă la aceste jocuri. Deci cred că trebuie să urmăm și noi uh, fluxul evenimentelor și să nu introducem măsuri complet nerealiste. Doamna Gerhardt este ultimul vorbitor și apoi doamna Corhola. Yeah, danke schön, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, discuția aceasta a fost foarte interesantă ne-a arătat clar că punctul de plecare al domnului Kreutzmann este corect din punctul nostru de vedere al tuturor. Care este acest principiu? Trebuie să ținem cont de principiul subsidiarității pentru că există atâtea cadre culturale la nivel european încât este absolut imposibil să creăm o, regulament, o reglementare europeană a jocurilor de noroc. Deci asta ne-a arătat discuția. Cei dintre dumneavoastră care au uh, uitat trebuie să-și amintească că jocurile de noroc erau incluse și în discuția privind uh, directiva privind serviciile. Noi spuneam clar că jocurile în Uh, de noroc ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare a directivei privind serviciile pentru că jocurile de noroc nu sunt o activitate economică obișnuită și tocmai de aceea trebuie să fie reglementate într-o manieră diferită decât cea prezentată în directiva privind serviciile. Avem un domeniu special, prin urmare trebuie să ținem cont de problemele specifice ale acestui domeniu. Care sunt aceste probleme? criminalitatea organizată, de asemenea spălarea uh, de bani, prevenirea dependenței, dependența oamenilor de alte persoane și periclitarea unor întregi categorii, familii, din pricina jocurilor de noroc. Nu putem lăsa piața să reglementeze toate aceste probleme, nu, nu, aceasta, este, uh, nu, nu aceasta este punctul de plecare corect. Încă nu știu exact dacă sunt pentru o directivă sau pentru un regulament. Deocamdată aștept să văd care, sunt, care ar fi domeniul de aplicare al acestui act legislativ. Mai apoi mă voi decide pentru instrumentul juridic potrivit. Sunt absolut convinsă însă că pe parcursul discuțiilor pe care le vom avea în viitor vom reuși să clarificăm și, acest problem, și această problemă. Însă acum vreau să vă mulțumesc pentru tactul de care ați dat dovadă în momentul în care ați preluat această temă. Am văzut că ați ținut cont de raportul de Moze din 2009 și mi se pare că aceasta este calea cea bună. Nu pornim de la zero, ci clădim pe reușitele din trecut. Mulțumesc foarte mult. Doamna Corhola, în cele din urmă. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt, uh, am fost raportor din umbră pe raportul Moze acum doi ani și aș vrea să-i mulțumesc domnului Kreutzmann pentru activitatea sa excelentă. După cum știm și după cum a subliniat raportorul, veniturile din jocurile de noroc sunt foarte importante în unele state membre și acestea mm, sunt în beneficiul unor activități precum uh, activități caritabile, sport și așa mai departe. Mă întreb de ce unele state membre uh, ar vrea să controleze jocurile de noroc în vreme ce mm, liberalizarea lor ar crește veniturile. Cred că mulți dintre noi sunt uh, îngrijorați de dependența jucătorilor, pentru că există unele persoane care nu, nu își pot controla uh, cât de mult joacă. Și cred că acest lucru trebuie avut în vedere de firmele individuale. Eu vin din Finlanda, care este vecină cu Suedia. Și vă pot spune că multe practici din Finlanda sunt foarte bune. Putem uh, preveni conturi multiple, putem preveni identitățile multiple, putem să controlăm jocurile online pe timp de noapte. Sunt unele măsuri care sunt foarte benefice pentru acest uh, studiu. Știu că trebuie să prevenim și abuzurile unor grupuri uh, vulnerabile, trebuie să conservăm integritatea sporturilor și așa mai departe. Și trebuie să abordăm mai coerent uh, uh, activitatea ilegală și la nivel european. Mulțumesc uh, raportorului foarte mult și vă mulțumesc și tuturor dintre dumneavoastră pentru că am avut o dezbatere constructivă, chiar dacă nu am fost tot timpul de acord, dar așa e în politică. Știu că l-am cam strâns cu ușa pe domnul Arias pentru că nu prea mai are mult timp, dar trebuie să discutăm și despre subiectul său n-am nicio șansă să le spun colegilor mei câteva cuvinte. Întâi dau cuvântul comisiei și după aceea vă voi da dumneavoastră cuvântul. Sper ca domnul Arias să aibă un sfert de oră să-și prezinte raportul. Domnule Fran. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că nu avem timp prea mult la dispoziție. Probabil că ați observat uh, și dumneavoastră că această dezbatere este foarte importantă, oricare ar fi forul în care are loc. Există foarte multe abordări ale acestui subiect al jocurilor de noroc și Comisia este recunoscătoare pentru faptul că în raportul său domnul Kreutzmann a acoperit toate aspectele spinoase, așa cum am făcut și noi în consultările publice. Uh, comisia nu are prejudecăți uh, legate de această chestiune. Nu, suntem, nu ținem morțiși să legiferăm acest lucru. Uh, termenul pentru depunerea răspunsurilor pe Cartea Verde este sfârșitul lunii. Uh, când domnul Croisman vorbea despre august, poate că era puțin prea optimist, pentru că termenul pentru răspunsuri este sfârșitul lui iulie și în august uh, nu vom avea timp să facem o analiză foarte aprofundată, dar vom încerca să procedăm cât mai repede. Vom uh, analiza răspunsurile, vom ține cont de punctele de vedere ale Parlamentului, odată ce raportul va ieși, ce va fi definitivat și vom face o analiză atentă pentru a alege o soluție optimă. Mulți Membrii ai acestei comisii au spus că există foarte multe subiecte importante. Pe unele putem să avansăm, pe altele nu. Mulți dintre dumneavoastră ați spus și probabil sunteți de acord că o soluție ar fi întărirea cooperării între administrații. Uh, în uh, directiva serviciilor avem un instrument foarte interesant și lucrăm la nivel intern să vedem în ce măsură putem uh, folosi uh, sistemul de informații pentru piața internă pentru a întări cooperarea și în domeniul acesta. Să vedem cum putem să folosim acest sistem în domeniul jocurilor de noroc. Și dacă facem asta, cred că vom putea face un pas important înainte și ne va putea Uh, da mai multe indicii despre cât e de mare necesitatea de a legifera în domeniu. Comisia oricum este deschisă, așteptăm Cartea Verde, așteptăm raportul Parlamentului și, bineînțeles, uh, vă vom implica în uh, tot acest proces de gândire. Mulțumesc foarte mult! Aveți o provocare, domnule Kreutzmann. Comisia spune că dacă avem niște puncte de vedere clare, chiar facem, vom ajunge la ceva. Mulțumesc! Haideți să răspund la întrebările colegilor. Domnule Abad, uh, problema recunoașterii reciproce se leagă de problema licen- licențelor. Nu putem să mergem mai departe decât ne este permis prin principiul subsidiarității. Eu am încercat uh, și de, de asemenea, lucrul acesta se aplică și la colaborarea voluntară, care nu funcționează. De ce? Pentru că maltezii își doresc să ia banii și nemții ar vrea și ei să, să colecteze banii care sunt cheltuiți de jucători în Germania. Asta este problema și doamnă Râle. Regulament sau directivă, nu asta contează. Toate lucrurile pe care le-ați menționat, toate problemele pe care le-ați menționat pot fi uh, rezolvate la nivel european din punctul meu de vedere. Toate problemele trebuie să fie rezolvate la nivel european. Dacă e să combatem dependența, avem nevoie de un organism centralizat. Uh, problema licențelor poate fi rezolvată la nivel european. Problema accesului pe piață, uh, piața gri, piața uh, neagră, pot fi rezolvate și sunt absolut convins doar prin soluții europene. Doar așa mergem înainte. Și în dumneavoastră, în momentul în care reglementați, posibilități veți putea să eliminați posibilitatea aparițiilor monopolurilor și, bineînțeles, că reglementările dumneavoastră nu trebuie să încalce principiul subsidiarității dumneavoastră, trebuie, cei de la comisie trebuie să-i, să, -i, atrageți de partea dumneavoastră pe uh, uh, cei care reprezintă autoritățile naționale. Dacă germanii își doresc sta, standarde mai înalte, atunci uh, foarte bine să le impună, să standardele, dar cu ajutorul unei licențe, dacă prestatorii de servicii nu sunt de acord cu aceste standarde, bine să plece în, în Regatul Unit, treaba lor, fiecare uh, stat membru va decide. Eu însă nu puteam să fac cine știe ce propuneri inovatoare aici, pentru că oricum am luat problema din orice fel de perspectivă am privi-o, uh, avem, ne confruntăm cu problema reprezentată de principiul principiul subsidiarității. Nu putem să ne implicăm în deciziile care trebuie să fie luate la nivel național. Nu putem să le spunem uh, uh, agențiilor de pariuri că sunt obligate, pentru că Bruxelles spune, să plătească o anumită cotă parte din câștigurile lor uh, bugetului național. Nu ne putem. Nu putem să decidem lucrul acesta. Noi nu putem să depășim principiul subsidiarității, dar putem să le arătăm cetățenilor europeni și de asemenea autorităților naționale că dacă reglementăm cu toții frumos, atunci am avea de-a face cu o situație win-win. Toată lumea uh, reușește să, să câștige. Deci dacă au, ajungem să avem un, oare, un sistem oarecum european, atunci vom reuși să combatem și uh, concurența neloială care vine din Asia. Cu, vorbim acolo despre cine știe ce uh, servicii, ce nu pot fi uh, atinse atinse sau nu pot fi oferite la nivel european. Domnule de Jung, nu, toate acestea nu pot fi eliminate decât prin intermediul unei decizii la nivel european. Avem nevoie de o autoritate centrală care să permită licențele, avem nevoie de standarde com- comune și eh, dacă vom avea lucrurile acestea, vom reuși să combatem atât uh, spălarea de bani, cât și frauda și, de asemenea, uh, cine știe ce activități ilegale atât online cât și offline. Doamnelor și domnilor, sunt deschis tuturor comentariilor, însă eu sunt absolut hotărât ca lucrurile ce trebuie să fie făcute să fie într-adevăr făcute. Ar fi păcat să ratăm din nou șansa. Doamna Șaldemoze spunea prea bine că ne dorim ca lucrurile să avanseze, vrem să, ating, să obținem rezultate mai bune decât în trecut și lucrul acesta îl vom face. Bine, mai trebuie să discutăm despre directivă sau regulament. Asta, de fapt, asta, acesta este un detaliu. Eh, important este să nu încălcăm principiul subsidiarității și să reușim să creăm o piață internă pentru jocurile de noroc. Vă mulțumesc! Well, Mr. Kreutzmann, thank you very much indeed. Mulțumesc, domnule Kreutzmann. Mulțumesc pentru că ați uh, condus această dezbatere atât de aprinsă. Cred că este una dintre cele mai interesante discuții pe care le-am avut în ultima vreme datorită angajamentului unora dintre dumneavoastră. Cred că sunteți uh, persoana potrivită să ajungeți la o învoială cu celelalte părți aplicate. Dacă Parlamentul vine cu niște recomandări serioase, Comisia le va lua în considerare. Deci este o responsabilitate serioasă pentru noi și cred că putem să ne ridicăm la înălțime. Așa că vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Termenul pentru amendamente este 18 iulie. Vom analiza amendamentele pe 30, vom vota pe 19 septembrie. Este un calendar destul de strâns și asta pentru că vrem să transmitem comisiei punctele noastre de vedere. Acum trecem mai departe la o sesiune complet nouă în care domnul Arias Echeveria, care prezidează grupul de lucru privind e-commerce, să facă o prezentare. Aveți un document de lucru cu privire la activitatea acestui grup și a fost tradus în toate limbile. Este o inițiativă importantă a Comisiei, o inițiativă în care au fost implicate toate grupurile politice. Domnul Aria Seșeveria a fost uh, invitat să conducă acest grup în numele nostru. Acum îl invit să facă o prezentare și vom încerca să avem și o discuție. După pauza de vară, pentru că nu vom reuși astăzi. În ceea ce privește comisia, văd că doamna Lamot este aici și George Benjamin, care nu mai are nevoie de nicio altă prezentare. Credeam că ați venit uh, să vedeți cum stau lucrurile cu jocurile de noroc online, dar am înțeles că aveți un post nou și vă ocupați de piraterie și contrafacere. Uh, știu că ați participat la multe reuniuni ale noastre, dar vă urez bun venit în această nouă calitate. Domnul Eșeveria a fost foarte grijuliu și și-a trecut numele propriului grup politic pe această prezentare, dar mai bine ar fi trecut sigla Comisiei IMCO, dar pe care nu o avem și poate va trebui să lucrăm la acest lucru în viitor și uh, echipa care se ocupă de newsletter uh, poate că ar trebui să inventeze un brand pentru comisia noastră. Acum aveți cuvântul, domnule Arias, pentru prezentare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, vreau să vă spun de ce avem uh, logo-ul acesta. Eh, querido presidente, eh, señoras y señores diputados, miembros de INCO y de la Comisión, representantes de la industria, gracias por... Stimați membrii, vă mulțumesc că sunteți aici și că dați dovadă de interes la, în această prezentare. Pentru, după cum știți, am avut acest uh, grup înființat în februarie. Criza s-a adâncit între timp și pentru multe state membre este o adevărată uh, îngrijorare. Uneori avem impresia că nu există o Europa unică atunci când ne confruntăm cu criza. Criza arată diversele interese ale statelor membre și cheia va fi să stabilim care sunt responsabilitățile pe care ni le asumăm și care sunt limitele pe care ni le impunem. Cred că uh, această criză se manifestă și în sfera digitală și tocmai de aceea este astăzi mai important decât oricând să lucrăm împreună la o piață digitală reală. După cum știți, în februarie am analizat uh, situația actuală a comerțului online în cadrul acestei comisii și situația nu părea roz. Uh, Uh, se vede că există niște bariere tehnice și comerciale, legislație depășită, niciun fel de mecanism adecvat de control, uh, lipsă de transparență și toate acestea au un impact asupra percepției oamenilor uh, referitoare la securitate. Asta înseamnă că e-comerțul uh, merge într-o direcție la nivel european în care uh, dezvoltarea și competențele nu sunt uh, suficiente. Din punctul meu de vedere, ideal ar fi să avem niște standarde adecvate și niște organisme adecvate care să asigure bunele practici. Uh, și să avem garanții uh, de securitate pentru cumpărături, să avem niște reguli referitoare la contabilitate și la TVA și să putem depăși uh, barierele tehnice cu legături uh, de calitate. Asta ne va ajuta să încurajăm piața care are 450 de milioane de consumatori. Așa cum am stabilit în februarie, pentru a face acest lucru, poate ar trebui să reanalizăm punctul de plecare și să alegem o cale pe care să mergem. Poate cel mai important uh, pas înainte ar fi să avem uh, claritate și certitudine juridică pentru consumatori în contractele paneuropene în conformitate cu marca de siguranță europeană. Așa cum am spus și mai devreme, acest lucru ar demonstra că există niște reguli uniforme legate de uh, impozitare și vă ar oferi uh, informații de plină consumatorilor care sunt implicați în uh, tranzacții. S-ar asigura de asemenea că există încredere în operațiunile respective. În grupul nostru de lucru am reunit deputați, reprezentanții ai Comisiei și reprezentanți ai uh, sectorului de afaceri și asociațiilor de uh, consumatori. Avem de, de asemenea și experți în e-comerț. În ceea ce privește comerțul electronic și consumatorii, IMM-urile protecția datelor, serviciile de natură personală, TVA, în drepturile de proprietate intelectuală și modul de consolidare a acestora și această marcă de încredere. Pe măsură ce vi le voi prezenta, veți vedea care este rezumatul poziției actuale și uh, propunerile pe care le avem. Credem că este o cale utilă de a demonstra unde ne aflăm acum și care sunt obiectivele pe care le vrem. Uh, situația actuală cred că o știe deja toată lumea, așa încât putem trece direct la concluzii. În cazul uh, e-comerțului avem un program în șase puncte. Transpunerea directivei în uh, drepturilor consumatorilor ar fi un pas înainte în consolidarea certitudinii juridice. De asemenea, trebuie să creăm uh, un sistem online de rezolvare alternativă a disputelor uh, transfrontaliere. De asemenea, trebuie să lansăm un cod al drepturilor online, așa cum a fost el anunțat în uh, Agenda Digitală pentru Europa. Avem de asemenea nevoie de un cod de conduită pentru consumatorii online, trebuie să promovăm și să acordăm mai multe resurse centrelor de consumatori europene și ar fi util să avem de asemenea și uh, Uh, site-uri uh, în mai multe limbi uh, pentru comparația prețurilor. Și de asemenea ar trebui să promovăm campanii educaționale și de informare pentru consumatori. Ajungând acum la IMM-uri, acestea sunt o forță conducătoare a economiei UE, dar doar un mic procentaj din acestea au vânzări online. acestea trebuie să fie mai conștiente de faptul că acest comerț online ar putea face parte din afacerea lor, le-ar oferi mai multe posibilități și le-ar aduce mai multe piețe, mai mulți consumatori. În același timp, trebuie să le punem la dispoziție instrumentele care le vor permite să construiască o afacere online. Spre exemplu, un lanț de furnizori digitali o standardizare a ICT și trebuie să creștem de asemenea conștientizarea avantajelor uh, comerțului online și să dezvoltăm instrumente cum ar fi um, facturile uh, electronice, achizițiile electronice, semnătura electronică și autorizația electronică. Siguranța datelor și uh, intimitatea sunt niște îngrijorări fundamentale ale consumatorilor atunci când fac cumpărături online. Uh, legislația europeană diferă și noi avem patru propuneri în acest uh, sens. Este extrem de important să armonizăm și să actualizăm regulile din domeniu pentru a crea un mediu juridic mai predictibil pentru firme și o certitudine juridică mai mare în ceea ce privește regulamentele care acoperă drepturile consumatorului. Pentru asta este nevoie de transparență totală asupra modului în care datele sunt colectate și gestionate. Trebuie să asigurăm de asemenea garanții ale posibilității de a șterge aceste date în orice moment în timp și orice încălcare a regulilor ar fi ar putea fi contracarată. Trebuie să consolidăm încrederea în internet prin reducerea poverilor administrative și trebuie să adaptăm de asemenea legislația privind protecția datelor la noile provocări și inovații referitoare la protecția datelor. serviciile de natură personală sunt vitale pentru uh, comerțul online, pentru că anumite bunuri pot fi cumpărate numai din străinătate. Sau uneori le poți cumpăra mult mai ieftin din alte uh, state, dar uh, mulți, multe firme și mulți consumatori consideră că livrarea fizică reprezintă o uh, barieră și comerțul transfrontalier în multe cazuri implică uh, taxe mai mari de livrare decât într-un anumit stat membru și există diverse motive din, uh, pentru asta. Uh, am venit cu câteva soluții în grupul de lucru, am sugerat că ar trebui să unificăm și să simplificăm regulile care guvernează aceste servicii în uh, comerțul online transfrontalier, în special în ceea ce privește TVA-ul. Uh, Regulile în ceea ce privește serviciile de antrepozitare trebuie să fie clarificate, trebuie să știm ce lege se aplică și uh, ce TVA. Apoi trebuie să unificăm taxele ecologice și taxele de drum, pentru că acestea ar putea să crească costurile pentru consumatorii transfrontalieri. Apoi trebuie să clarificăm drepturile de transport și să îmbunătățim uh, viteza de livrare și să ne asigurăm că există și o politică de returnare bună. TVA-ul s-ar putea să fie unul din cele mai mari uh, obstacole în contextul paneuropean. Dar în același timp, acesta este și cea mai complexă barieră atunci când vorbim despre comerțul uh, online. Dacă nu ajungem la un acord, mă întreb care ar fi alternativele. Cum ar fi o taxă paneuropeană pentru comerțul online. Un fel de umbrelă. Poate asta ar genera încredere în instituțiile europene. E o soluție pe care am putea să o luăm în calcul. Alte soluții discutate în grupul de lucru sunt după cum urmează. Trebuie să simplificăm regulile existente privind TVA-ul și vânzările la distanță, trebuie să reducem um, povara administrativă, în special pentru IMM-uri, trebuie să stabilim un uh, punct unic One Stop Shop, trebuie să clarificăm a cui jurisdicție se aplică pentru TVA atunci când vorbim despre tranzacțiile transfrontaliere și trebuie de asemenea să explorăm posibilitățile de a reduce uh, sau a scuti de TVA tranzacțiile online transfrontaliere. În ceea ce privește protecția drepturilor de proprietate intelectuală și lupta împotriva pirateriei și a contrafacerii, este extrem de important să avem un uh, sistem european care să ofere un cadru juridic care să ne permită să implementăm legislația existentă referitoare la uh, aplicarea drepturilor de autor. Propunerile noastre sunt după cum urmează. Trebuie să revizuim uh, directiva de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală lucru care se va întâmpla în 2012 pentru a-l adapta la era digitală. Trebuie să reactualizăm cadrul juridic în care operează drepturile de proprietate intelectuală și trebuie să propunem și să implementăm legislație eficientă pentru a simplifica gestionarea colectivă în Europa. De asemenea, trebuie să lansăm o dezbatere în ceea ce privește oportunitățile și provocările de distribuire online a lucrărilor audiovizuale ajungem în cele din urmă la marca unică de încredere. Grupul nostru a vorbit despre nevoia de a crea o platformă de experți care să dezvolte o schemă de a mărcii de încredere europene. Uh, am vorbit despre crearea unui cod de conduită pentru comerțul online pentru această marcă de încredere care ar trebui să fie vizibilă și eficientă. Asta înseamnă că trebuie să investim în ea și să avem un buget pentru ca ea să fie eficientă. Marca de încredere europeană cred că este un lucru care ar trebui să fie rezolvat de către Comisie. Trebuie să informăm pe oameni care le sunt drepturile și obligațiile în comerțul online, fie că vorbim despre firme, fie că vorbim despre consumatori. Ar trebui ca această marcă de încredere să evolueze cu aceeași viteză ca societatea, care este împinsă înainte de către tehnologie. Tehnologia este uh, întotdeauna cu un pas înaintea legislatorilor, legiuitorilor, pot scuzați. De câte ori există o schimbare semnificativă, trebuie să schimbăm și noi regulile. Și uneori asta este o pierdere de vreme și pentru că legile vor deveni depășite foarte rapid, deci trebuie să ne desprindem de acest tip rigid de legislație și de reglementare. Dacă vrem să promovăm comerțul online în Europa, am subliniat anumite aspecte care merită atenție. În primul rând, fragmentarea actuală a pieței unice trebuie să fie rezolvată, cum ar fi, uh, de asemenea, și uh, diferențele în TVA și lipsa de încredere a consumatorilor. De asemenea, trebuie să dezvoltăm acest Single E-Commerce Act în paralel cu Single Market Act. Și de ce să nu fim și mai ambițioși, să mergem mai departe și să avem un regim special pentru comerțul online. Poate că acest comerț online ar putea să ne ofere un nou stat membru, dacă se poate spune așa, o piață digitală europeană care ne-ar uh, permite să depășim uh, obstacolele existente. Aceste concluzii au fost uh, transmise de către grupul de lucru și uh, considerăm că ele ar trebui să fie folosite drept bază de lucru pentru uh, dezvoltarea comerțului online în Europa. Și tocmai de aceea aș dori să solicit formal o extindere a grupului uh, de lucru IMCO pentru a discuta și mai mult și mai aprofundat uh, aceste subiecte și Uh, pentru a rezolva și aspectele pe care nu am reușit să le rezolvăm în cele patru ședințe pe care le-am avut până acum. Deci aș dori ca mandatul nostru să fie extins și să discutăm despre aceasta și la următoarea ședință a coordonatorilor. Revenind la punctul de plecare, aceste concluzii nu sunt decât o poziție asupra modului în care putem să depășim barierele existente. Sacina principală a instituțiilor europene este tocmai să depășească aceste bariere, astfel încât să existe o dezvoltare naturală și o consolidare a pieței digitale. Nu vom putea să vedem o creștere în comerțul european dacă nu facem acest lucru. Avem nevoie cu toții de un instrument care să um, facă față acestei schimbări continue a regulilor. Trebuie să fie un antidot la criză, astfel încât economiile europene să înceapă să meargă din nou. Din punctul meu de vedere, această marcă de încredere europeană este o cale de ieșire din criză. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Well, Mr. Arias, I want to, um... Mulțumesc, domnule Arias. Le mulțumesc și membrilor din grupul dumneavoastră pentru eforturile imense pe care le-ați uh, depus. Vom urmări îndeaproape acest subiect și îl vom include pe agenda întâlnirii coordonatorilor, să vedem cum vom continua să sprijinim acest grup. Oricum, Comisia ne va transmite o serie de propuneri critice. Deja i-am dat uh, vicepremierului polonez o copie a prezentării, pentru că știu că se pricepe foarte bine la calculatoare și a lucrat în domeniul IT. În curând uh, vom auzi că finalizarea acestei piețe uh, este unul dintre obiectivele președinției sale. Vă mulțumesc foarte mult, cred că ne vom menține angajamentul, iar la forumul uh, următor privind piața unică veți fi prezenți. Mulțumesc încă o dată. Acum, doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să îi urez uh, bun venit oficial, pentru că este prima dată uh, aici în calitate de reprezentant al președinției în exercițiu domnul uh, Valdemar Pavlak, care este vicepremier uh, polonez și care va fi și vicepreședinte al Consiliului de Competitivitate în rolul său de ministru al economiei. Și aceasta este o continuare a președinției uh, ungare. Ne bucurăm că Consiliul de Competitivitate va fi unul foarte important în Consiliul care urmează. Și cred că sunteți cu toți interesați de această evoluție. Îi urez bun venit și doamnei Malgorzata Krasnodesca Tomchiel, care este responsabilă de mm, Oficiul pentru Concurență și Consumatori. Cei dintre dumneavoastră care ați fost alături de noi în vizita de succes de la Varșovia la începutul acestui an, știți că ne-am dus la sediul acestui oficiu, am discutat cu dumneaei și cu colegii dumneaei cu privire la reforma domeniului de protecție a consumatorului este responsabilă și de supravegherea pieței, un subiect la fel care ne interesează foarte mult. Și în fine, îl avem și domnul Mazi Corele, care a mai fost la reuniunile noastre și înainte și care a participat la primul uh, forum pilot privind piața unică. Și așteptăm cu interes uh, acest forum uh, între 2 și 4 octombrie de la, de la Cracovia. Vom colabora îndeaproape cu această președinție și am colaborat și înainte de preluarea mandatului. Știm că piața unică, protecția consumatorului și alte subiecte care ne interesează vor fi uh, pe agenda dumneavoastră ca priorități. Domnule vicepremier, uh, îmi face o deosebită plăcere să vă invit să luați cuvântul. Uh, nu știu dacă și colegii dumneavoastră vor vorbi, dar vom avea intervenții din partea colegilor, în primul rând coordonatorii și după aceea alți membri care vor dori să intervină. Așadar, îmi face o deosebită plăcere să vă invit să luați cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Distinși uh, membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Îmi face o deosebită onoare să am această ocazie să mă adresez uh, dumneavoastră în numele guvernului polonez și să vă prezint principiile și prioritățile președinției poloneze, mai ales în domeniile dumneavoastră de interes. Doamna Krasnodebska Tomkil va avea de asemenea o intervenție. Aș vrea să vă prezint principalele 10 priorități ale președinției noastre și anume Single Market Act, e-commerce, directiva privind uh, serviciile pe piața internă, directiva calificărilor profesionale, regulamentul uh, european privind standardizarea, regulamentul privind uh, vehiculele, cadrul legislativ privind plasarea de produse pe piața europeană și alinierea celor 10 directive în domeniul roamingului și, în fine, propunerea legislativă cu privire la achizițiile publice. Bineînțeles, vom discuta și despre mm, aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în context vamal. Acestea sunt uh, subiectele care se află pe agenda președinției poloneze. În ceea ce privește alte activități, ne vom concentra pe trei direcții majore. În primul rând, integrarea Europei, creșterea siguranței Europei și deschiderea Europei către ceilalți. Când vorbim despre integrarea Europei, există un vector major de creștere economică în zona europeană. Când vorbim despre o Europa mai sigură, președinția noastră se va concentra pe trei domenii, uh, alimente, energie și apărare. Și, în fine, al treilea domeniu este cel al deschiderii Europei, care presupune că trebuie să privim înspre statele membre candidate sau între statele candidate. Am semnat un acord cu Croația, iar discuțiile privind extinderea au fost finalizate în timpul președinției ungare. Pentru Polonia este un moment foarte important pentru că unii istorici pretind că croații au imigrat uh, dintr-o zonă de lângă Lviv și Cracovia din Polonia. Și acum uh, putem uh, pretinde că acești turiști slavi se reîntorc în Europa. De asemenea, deschiderea relațiilor comerciale este foarte importantă este vorba de relații comerciale cu vecinii noștri și cu actorii majori de pe piața mondială. Revenind acum la subiectul reuniunii noastre de astăzi, de la Comisia IMCO, aș dori să subliniez că Polonia este campion în domeniul pieței unice. Noi uh, credem că există o șansă foarte mare în piața unică în scopul gestionării crizei și în scopul promovării unității în Europa. Rolul nostru ca ambasadori ai pieței unice va fi susținut și de faptul că prezidăm uh, activitățile Consiliului European. De aceea, piața unică se află printre prioritățile președinției noastre, pentru că este un vector de creștere economică. Dați-mi voi acum să trec la detaliile acestui subiect. Single Market Act este una dintre inițiativele emblematice ale Uniunii Europene în domeniul pieței unice. Și aș vrea să vă reamintesc că în timpul uh, președinției belgiene și ungare, Consiliul de Competitivitate a adoptat uh, o serie de concluzii cu privire la piața unică. Acesta este un nou uh, imbold uh, dat dezvoltării pieței unice și creării de locuri de muncă. Președinția poloneză consideră că aceste subiecte sunt prioritate, iar scopul nostru este să inițiem um, activități în cadrul celor 12 piloni ai pieței unice. Scopul este de a avansa cât mai mult cu putință în ceea ce privește propunerile legislative în timpul uh, președinției noastre și președinției daneze. Vom uh, colabora cu Parlamentul European pentru că vrem să profităm de experiența dumneavoastră. Și aș vrea să le mulțumesc acum următorilor deputați, eurodeputați, Sandra Calniete, Antonio Fernando Correa, domnul de Campos și, în cele din urmă, domnului Cristian Silviu Bușoi. Aș vrea să le mulțumesc acestor eurodeputați pentru că au redactat rapoarte pe trei piloni ai pieței unice, iar aceste rapoarte au fost considerate extrem de importante pentru viitorul pieței unice și solicitările dumneavoastră au fost reflectate în proiectul uh, final al comunicării. Revenind acum la comerțul electronic, am auzit doar o parte a discuțiilor dumneavoastră pe acest subiect, dar este un subiect esențial pentru președinția noastră, pentru că vrem să le permitem consumatorilor din Europa să profite la maxim de comerțul electronic. Și în acest sens trebuie să uh, eliminăm barierele și să reducem birocrația astfel încât să creștem gradul de încredere uh, al cetățenilor în comerțul electronic. Și în acest domeniu contăm pe cooperarea cu grupul de lucru prezidat de Pablo Arias Eceveria, care a vorbit înaintea mea. Dumnealui este și autorul raportului pe acest subiect. De asemenea, contăm pe sugestiile dumneavoastră și pe implicarea dumneavoastră activă. Aș vrea să salut și președinția ungară, ale cărei eforturi au condus la finalizarea lucrărilor cu privire la drepturile consumatorilor. Și acesta este un pas important înainte înspre dezvoltarea pieței europene pentru comerțul electronic. Dacă îmi dați voie, Aș vrea să deschid o paranteză. Lucram într-o companie, am lucrat într-o companie în care am început să introducem ideea de comerț electronic. Noi am încercat să nu neglijăm dimensiunea umană, pentru că inițial uh, ne gândeam că dacă introducem uh, o platformă pe internet, unii brokeri își vor pierde locurile de muncă. Dar uh, s-a dovedit că atunci când există persoane disponibile fizic, care pot să aibă contacte directe cu consumatorii, aceasta este o abordare de succes. Deci niciodată nu trebuie să uităm de factorul uman atunci când vorbim despre comerțul electronic. Aceasta este o tehnologie valoroasă, dar factorul uman nu trebuie să dispară. Un al treilea subiect important este cel al directivei privind serviciile. În această privință, președinția poloneză se concentrează pe două directive importante, directiva serviciilor și directiva privind calificările profesionale. Președinția va continua să lucreze la implementarea eficientă a dispozițiilor uh, referitoare la piața internă. Aceasta va necesita eforturi atât din partea statelor membre cât și din partea Comisiei și mi-amintesc uh, propria noastră experiență legată de implementarea directivei privind serviciilor. Este un proces care necesită o implicare foarte mare din partea administrației publice. Așadar, această directivă ne ajută să ținem seama și de specificul local. Colega mea, care este responsabilă de acest proiect de lege în Parlament, vă poată confirma că putem deschide piața unică pentru aceste servicii interne. Ne vom baza pe consiliile con- pe concluziile Consiliului și pe contribuția diferitelor uh, servicii și companii. Apoi turismul, serviciile și alte aspecte conexe au fost discutate în timpul președinției ungare. Nu ne așteptăm uh, să fie întreprinse activități legislative în timpul președinției noastre, dar vom vedea care vor fi efectele procesului de evaluare reciprocă. Salutăm de asemenea raportul doamnei Hanslick cu privire la procesul de evaluare reciprocă și, în special, concluziile care rezultă din acest nou instrument în diferite domenii. Al patrulea domeniu prioritar este directiva privind calificările profesionale. Experiența de până acum ne arată clar că recunoașterea calificărilor profesionale este un factor important pentru funcționarea pieței unice. De aceea salutăm uh, Cartea Verde a Comisiei cu privire la modificarea directivei referitoare la calificările profesionale. Vom uh, aștepta cu interes uh, raportul pe această temă din partea doamnei McClarkin. Un al cincilea domeniu este cel al standardizării în Uniunea Europeană. Aici este extrem de important să introducem uh, soluții în mod rapid și eficient, mai ales în ceea ce privește standardele armonizate. Este un uh, domeniu în care ar trebui să apelăm mai degrabă la regulamente și nu la directive, pentru că putem să avem uh, standarde unificate peste tot în Europa. Uneori este nevoie de eforturi pentru a ajunge la compromisuri, dar regulamentul are un efect mai direct decât o directivă care durează să fie implementată. Aș vrea să susțin aici raportul domnului Cojusnic care completează foarte bine dispozițiile existente uh, în Uniunea Europeană. Și am putea rezolva o problemă importantă, cum ar fi uh, standardizarea încărcătorului de telefoane mobile. cred că toți aveți uh, adevărate colecții de încărcătoare și un singur standard ar fi uh, binevenit contăm uh, în acest domeniu pe cooperarea cu Parlamentul și în special cu doamna Lara Comi, raportor pe acest subiect. Scopul nostru fiind acela de a eficientiza procesul de standardizare și aplicarea sa la sectorul serviciilor. În ceea ce privește vehiculele cu două sau trei roți și quadricicluri, această propunere legislativă va fi continuată. Activitățile începute în timpul președinției belgiene și președinției ungare vor continua în strânsă cooperare cu Parlamentul European. Așteptăm cu interes noile propuneri și în aceste domenii. Și contăm pe cooperarea cu Vin Van Dem Camp, care este raportorul în acest dosar și, bineînțeles, și cu domnul Panțeri. Al șaptelea domeniu este cadrul legislativ uh, privind plasarea pe piață a produselor și alinierea a 10 directive. Acesta este un efort major pentru că 10 directive trebuie aliniate la noul cadru legislativ, în special în ceea ce privește plasarea produselor pe piață. Aceasta va fi una dintre prioritățile noastre. Da. În ceea ce privește modificarea regulamentului privind uh, roamingul, acesta este un subiect de mare interes pentru toți cetățenii europeni. Pentru că vrem să evităm aplicarea unor um, tarife excesive. Aceasta va crește calitatea vieții în Uniunea Europeană. Este doar unul dintre regulamente care ne vor ajuta să eliminăm monopolurile și barierele tehnice. Al zecelea domeniu este cel al uh, regulamentului VAMAL și aplicarea, punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Vom uh, pregăti uh, modificări la directivă referitor la achiziții, iar propunerea va fi prezentată de Comisia Europeană în iulie sau poate în septembrie. Și suntem uh, dispuși să începem să lucrăm deja chiar din august, pentru că primul ministru ne-a anunțat că din cauza că deținem președinția Uniunii Europene nu vom avea vacanță anul acesta. Sunt de asemenea extrem de interesat de raportul doamnei Rute. Avem deja informații, mai ales în ceea ce privește câștigurile de eficiență energetică. Instituțiile publice ar trebui să sprijine aceste activități. Avem apoi uh, regulamentul privind um, punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală. Trebuie să vă reamintesc că Comisia Europeană a prezentat o nouă propunere de regulament uh, cu privire la punerea în aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale. Aceasta se încadrează într-o nouă strategie a Comisiei Europene de întărire a drepturilor de proprietate intelectuală și uh, a strategiei privind piața unică. Suntem foarte bucuroși că Parlamentul uh, a numit un raportor pe această temă, pe domnul Kreutzmann. Și aceasta va fi o ocazie pentru noi să cooperăm uh, direct cu dumnealui. Uh, domnule președinte, distinși uh, eurodeputați, aș vrea să îi mulțumesc uh, Comisiei IMCO și în special doamnei Ruja Tun, domnului Andreas Schwab și domnului Luis Grech pentru inițiativa fără precedent și anume Forumul Pieței Interne care va fi o ocazie extraordinară să facem schimb de puncte de vedere între întreprinzători și consumatori. Acest eveniment va avea loc la Cracovia între 2 și 4 octombrie. Aceasta este o ocazie de cooperare și va fi probabil uh, una dintre ultimele conferințe în timpul acestei președinții. În octombrie avem alegeri generale în Polonia și atunci va fi o ocazie extraordinară să dăm un nou imbol pentru dezvoltarea pieței unice. Mulțumesc foarte mult! I think that was quite extensive, so if there will be uh, questions. yeah, very short. Yeah. Consumer policy mainly. Yeah. yeah. yeah. Okay. Uh, so, uh, sorry, we were just discussing. I know that the uh, Prime Minister. Știu că reprezentanții uh, președinției poloneze vreau să răspundă la întrebări, însă avem aici și un reprezentant care se ocupă tocmai de protecția consumatorilor și uh, n-ar fi rău să ascultăm o intervenție și din partea acestei doamne. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am onoarea acum de a prezenta prioritățile președinției uh, poloneză în ceea ce privește supravegherea piețelor și uh, protecția consumatorilor. Și dați-mi voie să vă spun care sunt motivele pentru care am decis ca acestea să fie prioritățile noastre. În orice caz, uh, Până în momentul de față nu putem decât să vă spunem că suntem absolut încântați de faptul că avem ocazia de a, cooper, de a coopera cu Parlamentul European și suntem de asemenea conștienți de faptul că succesul acțiunilor noastre poate fi garantat doar în urma colaborării strânse cu, cu Parlamentul European care reprezintă uh, cetățenii. Criza cu care ne confruntăm face necesară colaborarea strânsă, crearea de sinergii la nivel național și european. Uniunea Europeană trebuie să fie mai unită dacă e să facă față provocărilor cu care ne confruntăm. Printre aceste provocări uh, se numără și uh, scăderea încrederii consumatorilor în comerțul transfrontalier, diferențele existente între reglementările naționale în ceea ce privește rezoluția, uh, soluționarea litigiilor, spre exemplu. Noi ne dorim, bineînțeles, întărirea pieței interne, pieței comune, după cum spunea antevorbitorul meu. Cooperarea strânsă ne va face uh, Uh, posibilă reîntoarcerea pe calea creșterii economice. Dacă e să numim uh, prioritățile noastre, dați-mi voie să spun care sunt acestea. În primul și în primul rând, uh, protecția consumatorilor în perioada 2014-2020. E important să luăm acțiuni cât mai curând cu putință. Comisia Europeană deja uh, face o serie de propuneri și uh, formulează o serie de propuneri privind protecția consumatorilor după 2014. De asemenea, trebuie să stabilim uh, măsurile europene necesare pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. Bineînțeles, uh, vom încerca să ajutăm Comisia Europeană în demersurile sale și ne bazăm de asemenea pe ajutorul Parlamentului European. Bineînțeles, avem nevoie de o abordare cât se poate declară, unitară, a tuturor ino- ino- instituțiilor implicate în uh, politica privind uh, consumatorii. Și lucrul acesta s-a spus deja la Comisia IMCO Uh, și vreau să le mulțumesc raportorilor care sunt uh, responsabili pentru acest domeniu. De asemenea, vreau să le mulțumesc uh, tuturor celor care s-au ocupat de protecția de drepturile consumatorilor, de directiva privind aceste, aceste drepturi ale consumatorilor, ce va fi adoptată în timpul președinției poloneze, mai precis în octombrie sau septembrie. De asemenea, vreau să mulțumesc Comisiei IMCO pentru toate eforturile depuse pentru a ajunge la un numitor comun uh, în acest domeniu. Vreau să-i mulțumesc domnului Schwab și tuturor celorlaltor raportori din umbră care au fost implicați în acest pro proiect pe termen lung. Alte uh, priorități ale noastre sunt metodele ADR. Avem uh, de gând să facem ceva în acest domeniu. Comisia Europeană își uh, va propune, uh, va propune comunicări pe tema ADR și, de asemenea, pe tema schemelor de soluționare online a litigiilor. De asemenea, ne dorim să îmbunătățim eficiența măsurilor uh, pornind de la propunerile făcute de către Comisie în 2009 pe baza Single Market Act. Bineînțeles, obiectivul final este uh, implementarea schemelor ADR. Suntem convinși că aceste soluții alternative pot fi rapide, eficiente, în special în ceea ce privește cazurile B, uh, C2B. Aceste scheme ADR sunt flexibile și pot fi adaptate în funcție de litigii. De asemenea, ele duc la scăderea poverii cu care sunt, se confruntă instanțele. Dacă vom reuși să combinăm metodele ADR și cele online, vom reuși să um, plan, să aplanăm o serie de litigii transfrontaliere. Promovarea ADR a reprezentat unul dintre pilonii politicii noastre privind consumatorii. Bineînțeles, au fost lansate o serie de campanii de conștientizare. Acestea nu au fost neapărat foarte încununate de succes, însă președinția poloneză este de părere că trebuie să implementăm o serie de reguli care să ducă la îmbunătățirea acestor metode. În ceea ce privește litigiile rezolvate în uh, instanță, noi ne-am dat seama pe baza consultărilor uh, făcute de către Comisia Europeană că acestea ar putea fi cu succes înlocuite de către schemele ADR. Bineînțeles, președinția poloneză va susține Comisia și Parlamentul în ceea ce privește stabilirea unui sistem ADR la nivel european și sperăm că putem să ne bazăm pe colaborarea strânsă cu raportorul Rochefort și cu Comisia IMCO. Suntem dispuși să începem colaborarea pe această temă în momentul în care vom avea propunerea Comisiei. Mai mult decât atât, avem uh, o revizuire a directivei privind pachetele de turism, de voiaj, o directivă foarte importantă pentru piața internă. În momentul de față, uh, turismul european se confruntă cu probleme tocmai din pricina lipsurilor existente la nivelul reglementărilor uh, ce vizează protecția consumatorilor. E nevoie de reglementări speciale care să permită companiilor să acționeze pe piața europeană, pe piața comună. Revizuirea acestei directive, care va avea loc în curând, uh, se referă la modernizarea acestei directive, eliminarea vacuumurilor legislative și, de asemenea, vizează simplificarea tuturor regulilor. Trebuie să eliminăm uh, barierele în continuare existente în, uh, pe piața comună. Trebuie să ne asigurăm că soluțiile uh, implementate în statele membre sunt in, identice. Dacă toate acestea nu vor fi rezolvate în următoarele șase luni, sperăm că Danemarca sau Ciprul își vor asuma această responsabilitate de asemenea. De asemenea, trebuie să menționăm revizuirea directivei privind siguranța produselor. Se spunea deja că supravegherea piețelor este foarte importantă pentru noi. Noi considerăm că avem nevoie de un sistem european puternic în acest domeniu. Avem nevoie de o piață internă uh, solidă pentru produsele armonizate și cele nearmonizate. Trebuie să ne asigurăm că interesele consumatorilor sunt protejate și pe ansamblu trebuie să ne asigurăm că activitățile de pe piață devin mai transparente. Prin urmare, noi avem de gând să lucrăm la revizuirea acestei directive privind siguranța produselor, bineînțeles după ce vom primi o propunere legislativă din partea Comisiei. Suntem conștienți de asemenea de faptul că această temă este foarte importantă pentru Parlamentul European. În la 8 martie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în acest sens. Președinția poloneză susține pe deplin obiectivele re- rezoluției Parlamentului European și Așteptăm uh, cu uh, nerăbdare propunerea legislativă din partea Comisiei Europene. În cazul în care această propunere nu va veni pe durata președinției poloneze, sperăm că acest domeniu va rămâne o prioritate pentru uh, următoarele președinții, cea daneză și cea cipriotă. Bineînțeles, credem că producția, protecția consumatorilor poate duce la creșterea standardelor de viață a cetățenilor europeni. Cetățenii europeni reprezintă practic motorul dezvoltării economice, dar din păcate puterea lor nu este folosită pe deplin în momentul de față. Considerăm că problemele uh, Uh, de drepturi ale consumatorilor trebuie să fie tratate ca fiind într-adevăr esențiale și uh, împreună cu Comisia IMCO și, uh, cu, și bineînțeles cu ajutorul celorlalte instituții europene și a statelor membre vom reuși să punem, să dăm într-adevăr adevărata dimensiune a acestei probleme. Vreau să mulțumim, vrem să mulțumim celorlaltor președinții pentru ceea ce au făcut până acum, vrem să mulțumim în special președinției ungare care a reușit să încheie negocierile de durată cu privire la directiva privind uh, drepturile consumatorilor. Și, în plus, vreau să vă invit pe toți la ziua uh, consumatorilor europeni, care va avea loc în 24-25 uh, noiembrie la Poznan. Va fi vorba despre o conferință internațională la care vor participa Um, reprezentanții ai uh, ai autorităților și ai companiilor din întreaga Europa. Vom reuși să vorbim despre, în special, uh, politicile antimonopoliste. De asemenea, vom vorbi despre concurența echitabilă și despre protecția consumatorilor, teme foarte importante pentru solidificarea pieței comune. Avem de gând să invităm parteneri din Rusia și Ucraina la această conferință de la Poznan. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările și comentariile dumneavoastră. Vreau să le mulțumesc atât domnului Pavlac, cât și doamnei uh, Tom pentru intervențiile lor. Vedeți, avem multe de făcut pe viitor. Vreau să le mulțumesc și pentru faptul că au menționat numele tuturor raportorilor implicați. Uh, se vede clar că ați uh, încercat să aflați cine s-a ocupat de aceste domenii. De asemenea, ați menționat președinția ungară, care este de altfel prezentă în sală. Doamna Cheteș care fusese responsabilă pentru uh, consumatori, se află în sală și acum avem jumătate de oră pentru întrebări și răspunsuri. Le voi da cuvântul mai întâi de toate coordonatorilor. Și cum, uh, cum vom proceda? Trei întrebări și mai apoi o sesiune de răspunsuri? Deci trei întrebări vor fi uh, transformate într-un calup urmat de, întreba- de răspunsuri. Haideți să vedem ce întrebări interesante veți pune. Domnul Schwab, vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Pavlac, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Ne-ați arătat clar faptul că v-ați pregătit tare bine pentru următoarele șase luni. Și tocmai de aceea vreau să vă mulțumesc călduros. Premierul polonez a ținut un discurs optimist cu privire la Europa și la șansele pe care le avem în Europa. Această atitudine a premierului polonez nu poate decât să fie salutată, cel puțin sau cu atât mai mult în, aceste, în, aceste, în această perioadă de criză și sperăm că același lucru, același optimist, se va reflecta și în politicile dumneavoastră privind piața internă și consumatorii. Ați menționat o serie de priorități ale președinției poloneze, însă eu aș vrea să vă întreb dacă există vreo temă esențială care vă motivează în mod deosebit uh, spre exemplu, concesi- concesiunile care nu sunt suficient de bine reprezentate în Polonia în comparație cu celelalte state membre. Care considerați că ar trebui să fie calea urmată de, Pol de Polonia în acest domeniu? În al doilea rând, vorbeați despre piața comună și vreau să vă întreb în care sunt domeniile în care veți cere Comisiei veți presa comisiei să vină cu propuneri legislative. Și acum o ultimă întrebare pentru doamna Tomkil și anume, Există propunerea Comisiei care va veni în toamnă cu privire la ADR, dar această propunere cu siguranță se va suprapune într-o oarecare măsură cu, privirea, cu propunerea privind recursul colectiv. Uh, aveți vreo poziție specială, dumneavoastră, președin, președinția poloneză în ceea ce privește recursul co colectiv? Noi ne-am dat seama în timpul discuțiilor de azi dimineață că doar dacă statele membre se, se implică într-adevăr în aceste discuții, vom reuși să evităm repetarea în Europa a situațiilor cu care s-au confruntat statele, s-au confruntat Statele Unite ale Americii în ceea ce privește recursul colectiv. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să mulțumesc președinției poloneze și vreau să-i mulțumesc domnului Pavlak pentru spiritul european de care dați dovadă. Mi-a plăcut tare mult prima dumneavoastră propoziție în care menționați faptul că integrarea la nivel european este cea mai importantă prioritate a președinției poloneze. Și aceasta este o problemă pe care adeseori uh, uh, nu am reușit să o rezolvăm din pricina unor, uh, unora dintre președințiile anterioare, mai puțin eurooptimiste. optimiste în primul și în primul rând, deschiderea piețelor, uh, uh, directiva privind serviciile, câteva dintre temele menționate de dumneavoastră. Nu ați menționat însă care este poziția dumneavoastră cu privire la Carta uh, Europeană a Profesiilor. O carte care ar putea facilita accesul uh, Uh, cetățenilor europeni în alte state membre decât cel uh, de naștere. Ați vorbit în al doilea rând despre roaming, într-adevăr o temă foarte importantă. Dați-mi voie să vă întreb dacă nu credeți că am putea mai merge mai departe în cadrul acestor discuții cu privire la piața internă. Și anume, Oare nu am reuși, putea reuși într-adevăr să discutăm despre modul în care companiile reușesc să fracționeze piața internă pentru a câștiga mai mult? Mă gândesc acum la companiile internaționale care utilizează fra- uh, fragmentarea pieței uh, interne. Și această fragmentare ne face să ne întrebăm cum ar putea, cum am uh, putea să rezolvăm problemele cu care ne sau problemele majore cu care ne confruntăm. Pentru că această, dacă să ne gândim la companiile internaționale, ne dăm seama că acestea practic au mai multe filiale și în ciuda faptului că fac parte din aceeași aceeași companie mamă, ele percep în continuare uh, taxe de roaming, uh, reușind practic să jegmănească utilizatorii europeni. Uh, și în al treilea rând, uh, asociațiile privind uh, protecția consumatorilor. Nu le-ați menționat. Aș vrea să vă întreb care este puterea acestora în Polonia. În ce măsură statul polonez sprijină aceste asociații ale consumatorilor care ar putea ajuta uh, autoritățile naționale în a depăși majoritatea problemelor cu care se confruntă? Domnul Kreutzmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu, domnule Pavlac, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Am avut posibilitatea de a mă întâlni cu colegi de la Cracovia și uh, Varșovia și am fost foarte uh, impresionate de modul în care doriți să deveniți un fel de motor pentru piața comună, pentru Europa pe ansamblu. Și după cum spunea doamna Gerhardt, este bine să auzi uh, măcar din când în când niște atitudini atât de pro-europene. Uh, Dumneavoastră vorbeați despre supravegherea pieței, vă felicit pentru uh, ambiția de care, pe care o dovediți. Într-adevăr, la Varșovia am văzut că cel puțin sistemul Solvit este nu doar sprijinit, ci și foarte bine implementat, lucru care nu poate decât să ne uh, bucure. Însă, dați-mi voie să pun o întrebare. Am aflat în urma dialogului dintre uh, Parlamentul nostru și Senatul polonez uh, că dumneavoastră regretați uh, modul în care tratăm la nivel european uh, creditele imobiliare. Dumneavoastră uh, deplângeați faptul că majoritatea cetățenilor polonezi care au nevoie de un astfel de credit apelează la instituții bancare din afara Poloniei. Uh, din Elveția, etc. În orice caz, această temă a, era foarte importantă pentru senatorii polonezi cu care am avut de-a face și îmi dau seama că pentru dumneavoastră a, ar fi un, un factor benefic modificarea legislației cu privire la aceste credite imobiliare. În orice caz, însă vreau să vă mulțumesc pentru atitudinea pozitivă vis-a-vis -vis de piața comună, dar și vis-a-vis -vis de Europa. Uh, deci ați dori să răspundeți la acest calup de întrebări? În ceea ce privește prima întrebare, referitoare la motoarele din spatele pieței unice. Vă atrag atenția asupra necesității existenței unui echilibru în cadrul regulamentelor. Orice trebuie să fie reglementat, cred că ar trebui să avem un slogan care să spună nu mai multe regulamente, ci mai inteligente. În Polonia suntem extrem de interesați de reducerea birocrației. Și aș dori să beneficiez de ajutorul dumneavoastră în acest sens, astfel încât să aplicăm presiunea asupra birocrației, pentru că birocrația este foarte puternică pe baricade. Acum, un exemplu. Atunci când uh, s-a dorit înlocuirea suportului de hârtie cu uh, declarații electronice, acest lucru s-a dovedit aproape imposibil. În ceea ce privește piața digitală, ce fel de așteptări avem? Aici ne putem uh, referi la subiectele legate de semnătura electronică. Trebuie să ne asigurăm că aceste standarde sunt transparente și sunt la nivel european. Considerăm de asemenea că în aceste momente S-ar putea să avem nevoie de o dezbatere mai aprofundată și acum trec la a doua întrebare legată de roaming și de soluțiile pentru această problemă. Poate ar trebui să discutăm un fel de guvernanță pentru piața telecomunicațiilor. Master Switch este o carte extrem de interesantă și această idee uh, și imediat mi-a venit uh, în cap această idee că putem să folosim exact aceleași principii ca cele folosite pe piața energetică, în sensul că ne asigurăm că piața va fi, uh, nu va fi, va fi împărțită în două sectoare, deci nu vor exista monopoluri pe această piață. Să vă dau un exemplu de o împărțire care uh, care poate fi aplicată din cauza unor softuri care pot fi sau nu pot fi uh, folosite. Aceasta ar putea fi o discuție foarte interesantă și foarte importantă în ceea ce privește modul de funcționare al acestei societăți informatice. Trebuie să ne asigurăm că nu devenim ostatici ai tehnologiei. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că permitem companiilor nou înființate să aibă acces pe piață. Acum, vorbim despre roaming. Aceasta a fost o întrebare foarte bună, dacă putem să mergem mai departe. Evident, putem. În lumea virtuală, pe internet, nu există roaming. Dar trebuie să fim prudenți și să avem o abordare treptată. Pentru că altfel am putea crea probleme pentru companiile deja existente care au investit în alte împrejurări și acum trebuie să respecte regulamente noi. În ceea ce privește anumite soluții menționate de domnul Kreuzmann, programul Solvit este o cale foarte bună de a ne sprijini întreprinzătorii și consider că ar trebui să promovăm și multilingvismul în aceste soluții ale noastre, pentru că putem adăuga limba chineză și japoneză în baza noastră de date și uh, vom avea un mod global de a face afaceri. Nu ne vom limita exclusiv la uh, limbile europene sau indo-europene. Apoi, împrumuturile sunt uh, mai degrabă o problemă internă, nu una comunitară, deși în unele țări există uh, probleme cu împrumuturile acordate în monede străină. Ideea este că luăm un împrumut, dar niciodată nu știm cât va trebui să dăm înapoi în ceea ce privește uh, riscul care apare la rata de schimb Forex. În uh, Polonia există o mare varietate de între bănci. Unele bănci impun 12% uh, dobândă pentru creditele ipotecare, ceea ce mie mi se pare complet nerezonabil. Ideea este să plătești, să rambursezi împrumutul uh, acordat într-o monedă străină în aceeași monedă, astfel încât se poate încuraja concurența. Dacă banca nu este dispusă să vândă produsul la prețul corect, atunci asta îl va încuraja pe consumator să apeleze la serviciile altei bănci sau alte instituții financiare. Și asta ar duce la aplicarea, la limitarea acestor uh, limita și acestor cursuri Forex, ceea ce ar fi foarte bine pentru consumatori. Ceea ce trebuie să ne amintim este că uh, cursurile de schimb străine au o concurență inerentă, pentru că dacă analizăm rata șomajului din zona euro și media uh, șomajului de la începutul anilor 2000, Aveam, atunci cursul de schimb era de 90 de cenți la 1 dolar. Apoi, ă, din cauza șomajului, euro a crescut și a devenit una, paritatea de 1 euro la 1, la 1 dolar și 60 de cenți și așa mai departe. Deci vedem că există în mod clar o legătură strânsă între cursul ratei de schimb și șomaj. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, cred că aveți niște întrebări și dumneavoastră la care puteți răspunde. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru interesul acordat pentru aspectele legate direct de protecția consumatorului, care sunt uh, foarte importante pentru uh, președinția poloneză. Ca răspuns la întrebarea domnului Schwab în ceea ce privește mecanismele ADR și recursul colectiv, aceste mecanisme sunt extrem de importante pentru că au legătură cu măsurile care doresc să sporească încrederea consumatorului în piață. Și asta este important și în ceea ce privește activitățile de care se ocupă Comisia IMCO. Atunci când analizăm detalii în ceea ce privește procedurile, vedem divergențe foarte mari în aplicarea măsurilor specifice. Pentru ADR putem spune cu aproape 100% siguranță că acest concept va fi prezentat de Comisia Europeană pe timpul președinției noastre. Este un document care este descris ca fiind una din pârghiile pentru uh, Single Market Act. Deci am declarat aici că președinția poloneză a pregătit uh, pe deplin uh, acest document și este pregătită să meargă cât mai departe cu putință. În ceea ce privește recursul colectiv, aici soarta acestei idei nu este tocmai sigură președinția poloneză, în general, sprijină orice fel de soluție care ar putea să ajute pe consumatori și pe IMM-uri să-și aplice, uh, să-și rezolve plângerile legate de um, practici incorrecte. Dar, așa cum a spus și domnul Schwab, putem sprijini și o soluție care să nu meargă spre uh, ideea de proces colectiv, așa cum se aplică în Statele Unite. Am preferat să analizăm o soluție tipică europeană care să ia în calcul uh, tradițiile noastre juridice și mediul nostru, precum și structurile administrative și juridice existente în statele membre. Ca răspuns la întrebarea doamnei Gerhardt, uh, supravegherea pieței în uh, ceea ce privește organizațiile de consumatori, mă bucur să vă spun că este un subiect care îmi este foarte drag. Sistemul polonez pentru protecția consumatorului și a concurenței uh, implică mai multe entități. Avem un birou al consumatorilor, dar avem și o strategie guvernamentală care vizează acordarea de sprijin pentru ONG-uri. În momentul de față avem o strategie care se întinde până la finalul anului 2013 și acest document strategic uh, oferă sprijin specific. Spre exemplu, bugetul de stat pentru biroul meu oferă o sumă care ar trebui să fie transferată către organizațiile de consumatori ne asigurăm că aceste resurse sunt uh, cheltuite în conformitate cu principiul echității și echitabilității, astfel încât să avem organizații ale consumatorului foarte puternice care concurează între ele pentru obținerea de resurse publice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mai am uh, mulți oameni pe uh, lista de vorbitori și nu mai avem decât 20 de minute la dispoziție vom avea ca lucruri de câte patru întrebări. Domnul Bilan, coordonator din partea ECR, este ultimul coordonator care va lua cuvântul, apoi doamna Thun, doamna Șaldemoza și domnul Vaniuc. Acum domnul Bilan. Thank you, Mr. Chairman. Pani premierze, pani ministrze, pani... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să vă văd în acest context. Cred că este a doua oară când ne întâlnim cu domnul prim-ministru. Ne-am întâlnit deja cu dumnealui în grupul de coordonatori când am discutat în detaliu programul președinției poloneze. Ne bucurăm să spunem că foarte multe dintre preocupările noastre au fost luate în considerare. Spuneați că Parlamentul este un susținător puternic al pieței unice europene și acest lucru este clar. Uh, dacă ne uităm la prioritățile președinției poloneze și la calendarul evenimentelor. De exemplu, primul forum uh, al pieței interne va fi organizat de Polonia. Și eu sunt uh, polonez uh, și nu vreau să răpesc prea mult din timpul care ar trebui să fie fructificat de alți colegi. Acesta este un program ambițios, dar am câteva întrebări și îngrijorări. Credeți că va fi fezabil? Credeți că ne vom cadra în timpul disponibil? Pentru că în Polonia avem experiențe dificile în ceea ce privește directiva serviciilor. Polonia a fost uh, unul dintre codași în implementarea acestei directive și ne-a cam fost rușine. Uh, și în al doilea rând, uh, timpul nu este tocmai potrivit. Vom avea alegeri uh, în Polonia în timpul președinției poloneze. Iar uh, miniștrii și chiar și dumneavoastră, domnule prim-ministru, uh, veți fi implicați în alegeri. Iar, dar sper că peste șase luni, când ne vom reîntâlni, vom discuta despre succesele obținute. Referitor la ce spunea doamna Gebhardt cu privire la taxele de roaming, cred că este o plată inutilă. De exemplu, în Polonia, operatorii locali au fost preluați de mari companii internaționale, precum T-Mobile sau Orange, care încă percep uh, taxe de roaming. Domnul Pavlac spunea că ar trebui să abordăm această chestiune pas cu pas sigur că am avut o abordare pas cu pas. Regulamentul anterior a fost adoptat în 2007 și de atunci a trecut ceva vreme. Și cred că este nevoie de sprijin mai agresiv din partea guvernului polonez. Și mai am o întrebare. Domnul uh, ministru de justiție a spus la începutul președinției poloneze că va susține butonul albastru, blue button, în comerțul uh, extern. Și aș vrea să aud mai multe despre acest lucru de la dumneavoastră. Acum uh, îi rog uh, pe ceilalți vorbitori să se încadreze într-un minut. Doamna Tun. Pentru că dumneai ei se ocupă de forumul privind piața unică. Mulțumesc. Doamna Kill a spus că actorii de pe piață au un nivel redus de conștientizare a drepturilor lor. Ei nu pot să participe la această piață, nu sunt capabili să o facă. Președinția poloneză se concentrează acum pe piața unică și poate că vom uh, putea să creștem acest nivel de conștientizare a pieței unice și a modului de participare la această piață unică. De aceea organizăm acest forum al pieței unice. Întrebarea mea este următoarea. O întrebare care este foarte politică. Dacă vreți să-i implicați pe cetățenii europeni Domnul uh, prim-ministru Tusk vorbește despre More Europe, o Europa întărită, iar piața unică este instrumentul uh, potrivit pentru că astfel cetățenii europeni pot resimți existența Uniunii Europene. Aceasta este singura prioritate din timpul președinției poloneze care ar putea să ajute Uh, cetățeanul să simtă că Uniunii Europene chiar îi pasă de el, noi susținem ideea Uniunii Europene fără frontiere, fără bariere. Și, bineînțeles, uh, roamingul este subiectul cel mai aprins. Poate că aceasta este o prioritate clară sau poate că există și altele. Oricum, sunt preocupări importante pentru omul de rând. Doamna Mozer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, președinției poloneze pentru că a avut un angajament atât de puternic pentru politica privind uh, protecția consumatorului și siguranța consumatorului cred că avem cu adevărat nevoie de aceste lucruri, pentru că consumatorul trebuie să poată avea încredere în piața unică. Și m-am ocupat de siguranța produselor și supravegherea pieței într-un dosar recent. Poate că nu au existat uh, motive ca cetățenii să aibă încredere în piața unică, pentru că foarte multe țări au redus resursele pentru supravegherea pieței și mă întreb ce va face președinția poloneză pentru a le convinge și pe celelalte state membre că este nevoie de mai multe resurse pentru controlul pieței. Piața internă este esențială dacă vrem să atragem încrederea cetățenilor. Mulțumesc, a fost o întrebare foarte clară. Și acum, doamna Vaniu. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să încep prin a felicita președinția poloneză în exercițiu, în primul rând pentru că am primit cu toții o scrisoare cu cele trei mari priorități despre care ați vorbit iar uh, Evelyn Gerbhardt uh, spunea că integrarea europeană este sursă de creștere, un lucru care merită menționat. Apoi ne-ați trimis o listă cu toate personalitățile importante din ministere pe care le putem contacta în scris. Este, se întâmplă foarte rar acest lucru. Deci, pornirea este bună și sper că veți continua pe această cale și nu mă îndoiesc. Referitor la cele trei priorități, vorbeați și despre buget, acesta fiind o provocare majoră pentru președinția dumneavoastră într-adevăr, ne aflăm într-o perioadă foarte delicată, mai ales în Consiliu. Știți că Parlamentul a discutat îndelung problema bugetului și colaborează cu Comisia pe această temă. Spuneți că vă veți îndrepta spre marile investiții marile investiții pot uh, să treacă prin uh, achiziții publice și ați vorbit și despre acest dosar. Aș vrea să vă întreb, în achizițiile publice, cum vedeți dumneavoastră problema protecției inovației IMM-urilor care ar putea să participe la licitații publice, dar care deocamdată nu au garanții? Ați vorbit de asemenea despre un parteneriat uh, estic și uh, subliniez uh, importanța relațiilor cu vecinii noștri și cu vecinii din Sud și probabil cu acești parteneri va trebui să avem uh, achiziții publice noi. De aceea, problema este cea legată de reciprocitate. Știu că există probleme cu China și cu alte țări din Asia. Problema reciprocității este un subiect de actualitate în Parlament și în Uniunea Europeană în general. Cum intenționați să progresați în această chestiune? referitor la calificările profesionale. Acesta este un subiect uh, care mi este foarte drag și chiar vorbeam de dimineață despre cartul profesional. Cum credeți că putem să întărim sistemul IMI și sistemul de alertă care le-ar putea da consumatorilor și cetățenilor încredere? Și în fine, Uh, mă adresez doamnei, ați vorbit despre protecția consumatorilor celor mai vulnerabili. Ați putea include protecția acestor consumatori vulnerabili în politicile energetice pe care le veți susține? Mulțumesc! Mulțumesc, cred că ați pus patru întrebări. Dar sunteți vicepreședinta a comisiei, așa că aveți voie. Și acum, uh, haideți să primim răspunsuri la aceste întrebări. Prima întrebare, întrebare se referea la programul nostru. Vreau să spuneți că poate este prea ambițios. Cred că ne vom descurca. Sunt sigur că ne vom descurca, domnule Bielan. În ceea ce privește campania electorală și combinația între alegeri și președinția poloneză, Uh, noi credem că această combinație va fi una în regulă. Președinția a fost anunțată cu mult timp înainte, cu mult mai mult timp înainte. Sigur, este o complicație, este o problemă obiectivă, și nu putem să le separăm în totalitate pe cele două. Nu putem să separăm complet problemele interne și problemele europene. Cu siguranță vor exista anumite domenii de conflict, pentru că campania internă este întotdeauna foarte aprinsă. În ceea ce privește roamingul, sunt de acord că am putea să exercităm o presiune mai mare Doamna Ruja Tun a menționat acest lucru. Și, într-adevăr, Acestea sunt lucruri concrete pe care Europa le poate face pentru cetățenii săi. Trebuie să avem un climat pozitiv. Cu toții ne-am obișnuit uh, să avem acordul Schengen și posibilitatea de a circula liber în Europa. Acesta este un lucru sigur. Dar poate că ar trebui să uh, deplasăm și mai mult aceste bariere de la an la an pentru a îmbunătăți structura economică și socială și funcționarea Uniunii Europene. Pentru că, de fapt, asta înseamnă roamingul. Noi vrem ca Uniunea Europeană să impună un cadru general Și din experiență proprie vă pot spune că este nevoie de un diagnostic amănunțit trebuie să facem diferența între domeniile care trebuie reglementate la nivel european și cele care nu trebuie să fie suprareglementate la acest nivel. Vrem ca toate lucrurile să fie puse în ordine, dar uneori întreprinzătorii se plâng că au prea multe datorii și prea multe obligații și uh, se pare că nu toate acestea sunt necesare. În ceea ce privește acel uh, buton albastru, Cred că doamna Tomkil vă va da mai multe detalii. Referitor la piața internă, trebuie să avem grijă de aceste lucruri care vor fi vizibile pentru consumatori. Am discutat cu doamna Tomkill despre relațiile între producători și rețelele de vânzări. Trebuie să ne asigurăm că avem o guvernanță economică bună și beneficii sociale. În Polonia, de exemplu, rețelele de vânzări adaugă niște comisioane, costuri care trebuie suportate de consumatori. Ei impun, de exemplu, taxe pentru plasarea produselor pe raft și așa mai departe. Și astfel este mult mai greu să definești vânzările de, marjele de vânzări, ceea ce îi deranjează pe producători. De aceea trebuie să avem un uh, cadru adecvat atunci când piața însă își eșuează. Am alocat 2 uh, ani pentru dezvoltarea unui cod de bune practici așa cum este acesta aplicat în uh, Regatul Unit, dar fără niciun rost. Se pare că hotărârile judecătorești au fost cele care au tranșat problema. Și, bineînțeles, este necesar să avem reguli și un cadru general impus care să introducă să pună ordine în funcționarea pieței unice, atunci când participanții la piață nu o pot face singuri. În ceea ce privește participarea IMM-urilor, de fapt, a mai fost o întrebare din partea domnului Charles de Moze. întrebare care se referea la întărirea supravegherii. Unele elemente sunt necesare, dar atunci când facem o supraveghere a pieței, suntem deja cu un pas în urma pieței. După părerea mea, ar trebui să promovăm mai întâi transparența pe piață, pentru că transparența oferă un mecanism suplimentar de control și inspecție în care sunt implicați toți consumatorii și toți participanții la piață. După părerea mea, este un subiect foarte important. Am avut discuții interesante cu un jurnalist care spunea că acesta contribuie la întărirea pieței interne. Dacă vrem o piață care să funcționeze eficient, atunci toți participanții la piață trebuie să aibă acces total la informații. Gândiți-vă la uh, instrumentele financiare derivate și instituțiile financiare. Problema instrumentelor financiare derivate a fost că acestea nu erau transparente. Erau uh, tranzacții între părți, dar piața nu uh, avea acces la aceste informații. Sau a avut, dar uh, a fost prea târziu. Acum avem o situație similară cu agențiile de rating și companii private în care nimeni nu este responsabil personal pentru deciziile sale. Agenția de rating poate distruge uh, o întreagă țară. În Parlamentul European, în guvernele naționale, fiecare trebuie să-și asume deciziile, să-și semneze deciziile, pentru că nu suntem anonimi. Dar agențiile de rating sunt anonime și aceasta provoacă consecințe dramatice. Dacă agențiile de rating ar trebui să facă niște depozite pentru care să fie responsabile atunci cred că acesta ar fi un element suplimentar de transparență. Referitor la IMM-uri și participarea acestora pe piață, este foarte important să ne asigurăm că regulile de achiziții publice precizează că uh, o parte din achizițiile publice trebuie acordată IMM-urilor, astfel încât și acestea să aibă acces. Referitor la aventura cu China, nu am reușit să facem ceea ce trebuie. Acum, dacă îmi dați voie, aș vrea să adaug și eu câteva cuvinte. în legătură cu întrebarea domnului Bie. A vorbit despre legea contractelor. Credem că acesta este un element foarte important pentru piața internă, mai ales în comerțul electronic și este important și pentru utilizatorii comerțului electronic. Dacă Comisia Europeană hotărăște să deschidă un dosar pe această temă, atunci va fi doar o fază inițială și vom încerca apoi să luăm în considerare toate aceste probleme. Vom lua uh, seama de poziția IMCO și a statelor membre. Referitor la întrebarea doamnei Tun, aș vrea să vă atrag atenția asupra proiectului ADR. Nu pare la fel de impresionant ca un uh, dosar pe roaming, dar rezultatele ar fi aceleași, adică un avantaj specific, un rezultat specific pentru consumatori de pe urma funcționării pieței interne. Dacă vă uitați la reclamațiile primite din partea consumatorilor, se pare că ADR ar fi o soluție bună. Îmi cer scuze, doamnelor și domnilor, nu mai avem timp uh, să luăm și alte intervenții. Mai avem trei subiecte de discutat și știu că domnii miniștri trebuie să meargă la o altă reuniune. Vă promit că data viitoare când vor veni veți avea șansa să interveniți. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acoperit atât de multe subiecte. În primul rând, îi voi da domnului Tomchel uh, acest studiu, studiul nostru privind uh, ADR, despre care am discutat de dimineață. I-am dat deja domnului ministru uh, un exemplar din newsletterul IMCO. Este primul ministru care apare acolo pe acest newsletter și vi-l dau ca suvenir. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit, așteptăm cu interes să colaborăm. Ne-a făcut o mare plăcere să vă avem alături de noi. Doamnelor și domnilor, vom continua acum uh, ședința noastră și primul aviz pe care îl uh, uh, analizăm este proiectul de aviz al doamnei Styler, semestrul european pentru coordonare uh, de politică economică și trebuie să discutăm despre acest lucru pentru că în septembrie avem uh, voturile, așa că vă dau cuvântul pentru a vă prezenta avizul. Vă mulțumesc și le mulțumesc și colegilor care au rămas aici până la final. Semestrul european este o nouă metodă de a promova coordonarea politicilor economice și îi mulțumesc doamnei Berez pentru raportul pe care îl face în Comisia Econ, care este comisia responsabilă pe fond. Uh, nu am putut scrie foarte multe din cauza limitei de caractere și voi pune și eu câteva uh, amendamente. Ceea ce am vrut uh, a fost ca Comisia și Consiliul să folosească raportul nostru ca instrument pentru um, Single Market Act pentru a identifica domeniile în care putem fi de folos pentru semestrul european. Am recomandat ca Comisia să analizeze toate rapoartele relevante uh, într-un termen regulat și în loc de a produce pur și simplu un raport, asta ar asigura că vom avea uh, posibilitatea de a avea un cuvânt de spus. Există trimiteri la coeziunea socială, care uh, sunt o parte importantă, este o parte importantă și, de asemenea, un sprijin crescut pentru IMM-uri, uh, lucru pe care îl sprijină uh, în mod clar această comisie. Și piața internă poate să își revină datorită acestui sprijin. Ehm, colegii pot să mă contacteze dacă doresc să includă ceva sau dacă au întrebări referitoare la conținut. Este un aviz foarte scurt pentru a ajuta la ocuparea forței de muncă, scopuri pe care cred că toți colegii le împărtășesc. Cred că termenul de depunere a amendamentelor este 20 iulie. Se vor lua în discuție aceste amendamente pe 19 septembrie Uh, cu votul la IMCO și votul la ECON este pe 27 septembrie, ceea ce înseamnă că ajungem la plenara din uh, octombrie. Îi mulțumesc lui Costa Sierrades de la secretariat care m-a ajutat cu acest aviz și le mulțumesc și colegilor care au fost uh, interesați și au rămas până la final. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Styler! Domnul Calau, care este uh, raportor din partea PP, domnul Kreutzmann și eu, ca raportor din umbră. Deci mai întâi doamna Galo și domnul Dion. Doamna Gala. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să, să încep prin a-i mulțumi raportorului nostru pentru acest proiect de aviz, care este clar, concis și complet. Crizele cu care ne-am confruntat cele cu care ne confruntăm uh, în momentul de față au evidențiat această necesitate de coordonare a politicilor economice. În martie anul acesta, Consiliul European a hotărât în unanimitate asupra celor două obiective majore ale semestrului european, verificarea aplicării disciplinei bugetare a statelor și supravegherea aplicării programului Europa 2020 în cele șase puncte propuse de proiectul de aviz ale lui Catherine uh, Styler, aș vrea să insist asupra a două priorități. În primul rând, favorizarea condițiilor pentru o piață unică europeană care poate să concureze nu doar cu Statele Unite, ci și cu China, India și țările emergente. Aceasta înseamnă că trebuie să instituim clauze de reciprocitate cu țările terțe. Și acest lucru este esențial. Înseamnă de asemenea că trebuie să revedem fiscalitatea și taxele sau cotele de TVA care sunt discriminatoare pentru bunurile digitale. Acestea sunt niște condiții prealabile pentru piața internă. Al doilea punct care mi se pare esențial în acest aviz este sprijinirea IMM-urilor. Știm că acestea reprezintă 90% din uh, economia europeană. Pentru noi, aceasta înseamnă reușirea în domeniul brevetului european, combaterea contrafacerii, facilitarea investițiilor IMM-urilor și plățile transfrontaliere, reducerea poverii administrative și dezvoltarea rețelelor de energie, transport și comunicații electronice. Mulțumesc pentru atenție! We know who you are. You don't need to sit in front of your label. Da, știm cine sunteți, nu, nu e nevoie să ridicați mâna. Domnule președinte, dați-mi voie. Der Verfasserin der Stellungnahme sunt de acord cu doamna raportor că punerea în aplicare a pieței uh, interne ar trebui să fie o parte integrantă a semestrului european. Pe de o parte, să salutar este faptul că o serie de uh, re- măsuri propuse de către Comisie cu privire la piața internă au fost puse în aplicare, după cum ne arată prea bine studiile publicate de către Comisie anul acesta și anul trecut. Însă, majoritatea dintre aceste măsuri au fost uh, implementate uh, într-o manieră uh, cât se poate de voluntare de către statele membre și uh, au fost implementate nu neapărat într-o manieră completă, așa cum se doreau ele a fi implementate și tocmai de aceea situația nu este chiar atât de bună pe cât se spune. Comun- comunicarea Comisiei cu privire la semestrul european se referă la exact aceleași puncte, mai adaugă două obiective cu privire la accesul la capital uh, pentru IMM-uri, uh, eliminarea uh, povării administrative și, de asemenea, transparența în ceea ce privește licitațiile publice. Doar atât. Încă un lucru foarte important din punctul meu de vedere. Nu mi se pare corect ca în semestrul european să fie incluse doar rapoarte obligatorii. N-are niciun sens Spre exemplu, să pornim de la Grecia. Nu are niciun sens să spunem uh, comisii uh, statelor membre că trebuie să economisească atâta timp cât instituțiile europene nu spun clar uh, cum ar putea la rândul lor să ajute respectivele state să atingă obiectivele care sunt impuse de către instituțiile europene. Deci haideți să vedem, să ne asumăm cu toții responsabilitățile. Pentru că altfel o, stabilirea unor obiective și evaluarea atingerii acestora nu are nici niciun sens. Nu are niciun sens să prezentăm obiective pentru statele membre fără a spune în același timp care este aportul pe care Comisia poate să îl aducă pentru atingerea obiectivelor de coeziune, dezvoltare, creștere economică la nivelul statelor membre. Și tocmai de aceea noi am fi foarte uh, recunoscători dacă în acest raport să nu fie incluse doar uh, uh, acele informații care trebuie să fie raportate de către statele membre, ci și informații cu privire la propunerile pe care le are Comisia pentru atingerea obiectivelor de genul renunțarea sau scăderea datoriilor suverane, uh, creșterea economică, etc. Deci haideți să nu să nu lăsăm doar statele membre să-și asume responsabilitatea, ci și noi să ne asumăm responsabilitățile ce ne revin. Mulțumesc! Sunt convins că veți avea amendamente pe măsură și o mică observație din partea mea în numele grupului meu. Cred că doamna Styler a făcut exact ceea ce doream de la această comisie. A stabilit prioritățile pe care le întrevedem și a făcut o legătură cu Single Market Act. Cred că este important ca și președinția poloneză a indicat clar că vor monitoriza în cursul președinției cele 12 măsuri uh, cele 12 pârghii, cele 12 domenii de acțiune pentru și sperăm ca prioritățile noastre să se suprapună pe cele ale președinției. Un alt lucru de menționat este uh, faptul că această tabelă a consumatorului face parte din uh, tabela pieței interne, pentru că aici trebuie să verificăm care sunt beneficiile consumatorului pe piața internă ca o parte importantă a imaginii de ansamblu uh, Uh, pentru, atât pentru consumator cât și pentru întreprinderi. Dar cred că este o contribuție extrem de utilă și sunt convins că vom putea face progrese rapide. Domnul Dion, cred că este ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să fiu extrem de subțint. Pentru că ați acoperit deja unul din punctele pe care vroiam să le adaug eu și anume această tabelă de marcaj diferită pentru consumator. Dincolo de asta, grupul meu are o problemă serioasă cu guvernanța economică, dar nu atât cu acest raport în particular. Trebuie să fie acoperită și piața internă și cred că sugestia domnului Croisman trebuie să fie luată în considerare. eu pot să sprijin această sugestie a Comisia să vină cu propuneri de îmbunătățire a situației. Cred că este un lucru necesar. Și între timp, mulțumesc și dumneavoastră și raportorului. Mulțumesc, văd că nu mai există nimeni care să dorească să intervine. Nu știu dacă îl așteptam și pe domnul Șuta, dacă a venit. Nu, se pare că nu, atunci va trebui să revenim la discuția cu dumnealui mai târziu. Doamna Styler, doriți să trageți o concluzie pentru că știu că vreți să plecați la aeroport. Mulțumesc foarte mult și le mulțumesc raportorilor din umbră pentru acest uh, schimb de păreri inițial. Mă bucur să ascult sugestiile lor de amendamente. Cu cât putem să contribuim mai mult la asta, bineînțeles trebuie să ne concentrăm uh, în, asupra domeniilor uh, unde suntem comisia responsabilă de fond și aici vorbim despre Single Market Act, și de faptul că ne concentram asupra faptului că Comisia Europeană vine la noi pentru rapoarte, dar cred că sugestia să se pună accentul mai mult pe consumator este salutară. Dar având în vedere că aveam un uh, spațiu atât de mic și un calendar atât de strâns, uh, a fost destul de dificil. Dar succesile de astăzi vor consolida ceea ce avem deja. Uh, există idei cu care poate nu sunt de acord, cum ar fi ideile doamnei Galo, uh, și uh, probabil le vom dezbătea mai mult pe viitor, dar cred că putem face progrese aici și ne putem asigura că uh, valoarea muncii pe care o facem noi aici, o desfășurăm aici, va fi inclusă în semestrul european și cred că cetățenii noștri ar uh, saluta această implicare în întregul proces. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O să votăm pe 19 septembrie și amendamentele vor fi, și amendamentele vor fi pe, până pe 22. Uh, să trecem la un alt proiect important și anume uh, aprobările și supravegherea de piață pentru vehiculele cu 2 și 3 roți. Văd că domnul Van de Camp este în spatele sălii. Doriți să veniți mai aproape de noi? Uh, mi se pare că sunteți foarte departe. Puteți să veniți mai în față then we can all see you much better. Um, and then we have the uh, shadow rapporteur. În numele raportorilor din umbră, doamna Westphal, domnul Manders, doamna Arila nu este aici, eu sunt aici, domnul Lavine nu este aici și cred că îl avem și pe domnul Guillaume de la DG Enterprise. Domnul Guillaume, domnul Matine nu este aici, dar vă răspund venit. Domnul Van de Camp. Știu că avem 300 de amendamente și avem doar un sfert de oră la dispoziție. Am vorbit cu Costas și cred că trebuie să demarăm discuția astăzi, dar cred că trebuie să punem deoparte mai mult timp pentru a doua rundă de discuții pe marginea amendamentelor după vacanță. Deci cred că astăzi este doar o uh, Uh, rund, o primă rundă de discuții pentru a afla reacțiile imediate și comentariile raportorilor din umbră. Dar vă sugerez să încercăm să dedicăm mai mult timp discutării acestor uh, amendamente în luna august. Și dacă este necesar, uh, va trebui să reanalizăm momentul votării, pentru că ar trebui să discutăm clar cu Consiliul pentru a vedea care sunt progresele înregistrate de ei și poate ar fi bine să ne puneți la curent cu progresul lor. Mm, mă bucur să vă dau uh, cuvântul pentru a afla unde ne aflăm în uh, acest uh, dosar foarte important. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, le mulțumesc nu doar raportorilor din umbră, ci și tuturor celorlalți colegi care au depus amendamente. Sunt oarecum dezamăgit, trebuie să spun, pentru că au existat chiar atât de multe amendamente. Eu am crezut că am pregătit un uh, raport bun și că nu o să am atât de multe amendamente, dar tocmai m-am trezit cu un alt val, dar cred că totuși asta înseamnă cât de interesată este Comisia IMCO să se implice în raportul meu. Și în mod clar îmi voi petrece întreaga vacanță de vară uitându-mă peste aceste amendamente și analizându-le din punct de vedere filozofic, deci am cam renunțat la vacanță, o să mă aplec asupra amendamentelor. Cu toate acestea, domnule președinte, cred că am putea să supunem proiectul la vot și mâine. Pentru că dacă faceți comparația între amendamente, vedeți că se anulează unul pe altul. Pe de o parte, unii vor să ne mișcăm mai repede, alții vor să ne mișcăm mai lent. Deci uh, ajungem de unde am plecat. Dar eu sunt uh, un mare democrat, astfel încât voi încerca să uh, ajung la niște variante de compromis în cursul verii și sper că raportorii din umbră îmi vor sta aproape. Am grupat amendamentele și ele acoperă 10 domenii de interes. O să trec foarte rapid prin, prin ele și nu o să le dezbat în detaliu cu dumneavoastră, dar primul domeniu este uh, emisiile euro și uh, termenele limită. A doua categorie, standardele pentru diagnosticele la bord, în special pentru scutere și mopede. Al treilea subiect uh, a mai fost discutat și anume cadrul de timp și tipul de uh, Uh, motoare pentru sistemele de frânare uh, rapidă, apoi bicicletele ajung la numărul 4 și relația între viteză și numărul de kilovați. Uh, există biciclete electrice pe piață care au performanțe foarte mari, dar asta atrage după sine îngrijorări legate de siguranță. Și trebuie să analizăm situația pentru că sectorul a evoluat. Al cincilea domeniu ar fi uh, măsurile antitemporizare. Există amendamentul 131 și 128 care sunt importante și pentru Comisia TRAN. Mai este un al șaselea domeniu de interes care a menționat informațiile legate de articolul 60 din propunerea de regulament. Al șaptelea domeniu este testul de durabilitate pe care uh, l-ați introdus chiar dumneavoastră. Uh, testul California și al optulea domeniu de interes ar fi vehiculele de la final de serie care sunt înlocuite de modele mai noi. Apoi Lara Comi are un amendament legat de greutatea anumitor categorii de vehicule. Uh, noi am discutat despre asta în Pontavera și tot încercăm să creștem limita de greutate și există o dezbatere aici și cred că trebuie să discutăm și amendamentul domnului Mandes, numărul 238, inspecțiile tehnice periodice. Deci acestea sunt cele 10 grupuri de amendamente, așa cum le-am uh, împărțit și va trebui să ajungem la un compromis pe parcursul verii. Nu în ultimul rând, vreau să fac o observație legată de Consiliu. În primul rând, aș dori să mulțumesc președinției uh, maghiare, care a ajutat această propunere să evolueze și uh, Uh, urez mult succes președinției poloneze în eforturile sale de a avansa această propunere și a o duce mai departe. Din cât am înțeles eu, eforturile președinției maghiare au dus la 200 de puncte care au fost aduse în atenția uh, publicului și sper că președinția poloneză va putea să renunțe la ele. Mulțumesc foarte mult! Cred că veți avea foarte multe de făcut, dar uh, sunt convins că veți putea să și mergeți pe bicicletă în această vară sau pe motocicletă. Să îi invităm pe raportorii din umbră să spună câte ceva despre amendamentele depuse de grupurile lor și uh, salutăm sugestia noastră de a ajunge la un compromis. Vom uh, aranja să avem la dispoziție suficient timp, probabil în august, când veți putea să ne prezentați uh, compromisurile și uh, știu că publicul va fi foarte interesat de acest lucru. Doamna Vesfal. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și aceasta este o manieră de a petrece vacanța, aceea de a discuta și formula amendamente de compromis, cu atât mai mult cu câte acestea sunt atât de necesare. În orice caz, vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea cât se poate de strânsă pe care o avem acum de vreo jumătate de de an. Am reușit să formăm o echipă foarte sudată. Uh, Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre amendamente. Cine s-ar fi gândit că aceasta e tema intervenția noastră? Am, ne-am permis ca articolul 18 să fie modificat prin propunerile noastre. Avem o serie de propuneri în acest sens. Consider că ar fi bine să renunțăm acolo de la actele delegate și să oferim posibilitatea Parlamentului European de a, lua, de a instaura propriile sale reguli. Uh, cu siguranță nu o să vă surprindă faptul că siguranța este foarte importantă pentru mine. Pot uh, deveni de dreptul enervantă când vine vorba despre această temă. Bineînțeles, ABS-ul uh, va fi amendată către noi. Sistemele ante de, de uh, blocare trebuie, din punctul nostru de vedere, să devină obligatorii după 2015 pentru toate vehiculele cu două roți. Uh, în ceea ce privește amendamente, uh, în ceea ce privește vehiculele cu o putere mai mică de 40 de cai putere, considerăm că acestea ar trebui să fie eliminate din uh, propunere. Uh, de asemenea, în ceea ce privește bicicletele electrice, considerăm că siguranța acestora poate fi mult ameliorată. Și, de asemenea, stimați colegi, cu siguranță v-ați dat seama deja sau ați fost informați că costurile implicate de utilizarea ABS-ului, utilizarea obligatorie, nu, este, nu sunt chiar atât de uh, mari. Deci, e clar că fiecare mort uh, E, e o pagubă și tocmai de aceea trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a pune capăt asemenea, unor asemenea evenimente tragice. Și uh, soluția pentru rezolvarea acestei situații este utilizarea sau uh, utilizarea obligatorie a ABS-ului. De asemenea, Euro 5 trebuie să devină obligatorie pentru toate tipurile de vehicule până sau după anul 2015. În ceea ce privește bicicletele uh, electrice, uh, care ar trebui să fie o excepție de la omologare. Ei bine, nu sunt de acord cu această propunere a dumneavoastră, vă spun asta pe șleau. Salutăm propunerea făcută de com- comisie cu privire la omologarea micilor vehicule. Aceste propuneri trebuie să fie cercetate de către noi și poate chiar incluse în raportul nostru, dar cam atât din partea mea. Vă mulțumesc foarte mult din nou pentru colaborare. Domnul Mandes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului. Vedeți că a fost surprins de numărul mare de amendamente care a fost uh, introduse. Ei bine, <laughs> uh, ce pot să spun? Ce reacție pot să am eu? Bun venit la Parlamentul European! Uh, nu mai uh, suntem într-un cadru restrâns național ce nu necesită multe amendamente, suntem uh, responsabili pentru o piață de 500 de milioane de cetățeni. E normal să tot modificăm lucrurile, dar în orice caz raportorul este unul solid și cu siguranță vom ajunge la un rezultat bun. Și vreau de asemenea să mulțumesc secretariatului, pentru că, din păcate, amendamentele mele nu au ajuns la timp pe calea digitală, uh, la secretariat, însă, cu ajutorul colaboratorilor de acolo, am reușit să rezolvăm problema. Câteva comentarii acum. În ceea ce privește vehiculele electrice, cred că ar trebui să studiem uh, situația din China. Uh, chinezii promovează puternic uh, vehiculele uh, electrice. Ah, și ah, le promovează pentru că sunt foarte silențioase. Ei bine, chinezii luptă împotriva zgomotului, dar noi trebuie să ne gândim în special la siguranță. Ah, și dacă e să ne asigurăm că vehiculele pe care le folosim sunt într-adevăr sigure, trebuie să includem în acest raport al nostru, al nostru și reparațiile sau obligativitatea unor vizite Uh, periodice la mecanic care să ateste faptul că respectivul vehicul poate să circule uh, într-o manieră sigură. Și încă câteva comentarii. În amendamentele mele depășeam cadrul reprezentat de ABS vorbeam despre posibilitatea ca în curând uh, să cercetătorii să descopere un sistem mai solid decât ABS-ul și acest sistem ar trebui să fie, să poată fi omologat cât mai rapid cu putință. Iar noi trebuie să creăm un cadru care să permită inovația tehnică. În ceea ce privește vehiculele electrice, din nou, trebuie să ne referim și la încărcătoarele care ar trebui să fie standardizată. Dacă e uh, ca vehiculele electrice să tot circule prin Europa, în orice caz, uh, sper că raportorul va avea o vacanță plăcută și că se va întoarce plin de energie pentru discuțiile din toamnă. Eu sunt sigur că vom ajunge la o soluție. În orice caz, important este să îmbunătățim vizibilitatea propunerilor uh, noastre. De asemenea, e important să îmbunătățim vizibilitatea vehiculelor și bicicletelor electrice, în special, să nu uităm asta. Doamna Râle nu este aici, dați-mi voie să fac câteva comentarii eu. Și aș vrea să vă dau câteva detalii. În primul rând, în ceea ce privește chestiunile mai generale, am făcut raportorului câteva sugestii să se ocupe de quadricicluri sau de uh, coaduri, cele care sunt uh, vehicule pentru toate terenurile. Foarte multe dintre aceste vehicule sunt folosite ca vehicule agricole și uh, am avut discuții cu producătorii. Aceasta are legătură și cu raportul domnului Panțeri. Aceste vehicule ar fi mai bine acoperite de domeniul uh, agriculturii, pentru că ele sunt folosite ca instrumente și ca vehicule agricole. Pe de altă parte, există vehicule care sunt concepute pentru a fi utilizate doar pe drumuri. Este dificil să diferențiem între ele, însă lucrul care le diferențiază în mod clar uh, care diferențiază un uh, vehicul agricol profesionist este că acesta este capabil să împingă, să tragă și să acționeze echipamente, pentru că sunt folosite uh, pentru uh, activități agricole. Și aceasta diferențiază această categorie de vehiculele care pot să circule pe drumurile publice. Vă spuneam că trebuie să facem această diferență între cele două categorii. Sper că raportorul va lua în considerare aceste puncte de vedere și sper că și comisia o va face. În al doilea rând, am acordat atenție unor aspecte tehnice mai ales pentru că vrem să facem ca regulamentul să fie mai eficient și eficace, iar costul de implementare să nu afecteze beneficiile de siguranță a mediului. Am impresia că uneori Comisia a luat prea mult în considerare practica de la vehiculele mai grele și cred că ar trebui să fim totuși mai atenți, pentru că aici avem de-a face cu scutere și alte vehicule similare. Aș vrea să mai atrag atenția asupra câtorva aspecte. În primul rând, trebuie să ținem seama de uzura și de emisiile vehiculelor. În America au niște, stand, niște factori standard pentru deteriorare iar aceștia sunt integrați în analiza de după test. Se face un test pe un vehicul nou și apoi se aplică un factor de deteriorare. Se pare că acesta este un demers mult mai activ și mai eficient pentru vehiculele mai mici decât să existe niște teste incrementale. Și bineînțeles că aceasta ne-ar alinia la reglementările mondiale. Există niște standarde mondiale de testare convenită cu Statele Unite pentru motociclete și cred că este o practică bună a Statelor Unite, pentru că dacă folosim acești factori de deteriorare, nu acceptăm o performanță redusă, iar acest uh, ciclu de testare ar fi mai ieftin pentru producători. Avem uh, apoi și problema diagnosticării la bord. Aceasta are legătură cu un aspect general pe care aș vrea ca raportorul să îl ia în considerare. Nu am văzut o justificare reală uh, în termen de costuri-beneficii pentru ceea ce vrea să facă Comisia. Ne-am uitat la analiza cost-beneficii din studiul de impact, dar cred că există mai multe domenii care merită atenție. Am reținut un factor important pe care îl atribui în totalitate Departamentului de Transport din Regatul Unit și cred că vor exista și alți factori. În ceea ce privește <laughs> diagnosticul diagnosticarea la bord, cred că ar trebui să avem uh, standarde tehnice mai ridicate, chiar și pentru vehiculele mai ieftine. Costurile, bineînțeles, sunt foarte mari, dar în ceea ce privește impactul asupra mediului, nu știm dacă va exista o diferență majoră, mai ales când avem de-a face cu vehiculele mici. Costul ar fi de 9 milioane pentru a obține un beneficiu de 1 milion. Și dacă aplicați aceste calcule la nivel european, sumele sunt substanțiale. I-aș spune de asemenea și doamnei Vesfal că sunt convins că trebuie să facem ceva în acest domeniu. Cred că colega mea merge în direcția mea. Dacă combinăm sistemele de frânare, cred că ar fi foarte bine. Propunerea pentru sistemele de frânare uh, Uh, pentru scutere este foarte bună, pentru că îmbunătățește performanța de frânare a scuterilor nu doar în caz de urgență, ci pe toată durata ciclului său de viață. Deci cred că este o propunere benefică. Și trebuie să apelăm la experți tehnici. Uh, este vorba de sisteme de ABS care sunt foarte bune și care uh, îmbunătățesc siguranța și de aceea avem nevoie de un sfat tehnic. Acestea sunt principalele lucruri asupra cărora aș vrea să vă atrag atenția. Mai există și alte modificări care merg în aceeași uh, direcție. Și, oricum, ideea este că luăm în serios propunerea domnului Van den Kamp. Mai există și alți colegi care doresc să comenteze. Domnule Ghelen, vreți să comentați? Pentru că știu că dumneavoastră veți fi implementat veți fi implicat în discuțiile cu domnul Van den Kamp. Ați vrea să comentați acum sau să reveniți mai târziu? Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Renderson înlocuiește pe domnul Martino, care nu este disponibil astăzi. Am urmărit cu interes uh, amendamentele și îi mulțumim raportorului că a făcut un prim efort pentru a le grupa în uh, categorii și domenii de interes. Aș vrea să subliniez că pe lângă cele zece domenii identificate de raportor și care au legătură clară cu propunerea Comisiei, am văzut și alte amendamente care merg dincolo de obiectivele și domeniul de aplicare ale propunerii. Este vorba despre o propunere privind uh, omologarea de tip și supravegherea pe piață a vehiculelor cu două sau trei roți și cred că ar trebui să fim prudenți și să nu extindem sfera de aplicare și să acoperim și alte chestiuni care sunt legate de operarea sau operatorii acestor vehicule. Aș vrea să vă semnalez și preocupările noastre legate de unele amendamente care încearcă să reducă sau să limiteze cerințele de mediu pe care le-am propus. Aceasta este o zonă care necesită atenție și pe marginea căreia am vrea să discutăm uh, mai mult cu raportorul și cu această comisie. Scopul este acela de a găsi cea mai bună soluție. Și bineînțeles, așa cum spunea și domnul uh, Van den Kamp, mai sunt foarte multe de făcut în continuare și trebuie să facem o evaluare a tuturor amendamentelor propuse. Așteptăm cu interes amendamentele de compromis pe care domnul Van den Kamp le, va pregăti uh, după vacanța de vară. Mulțumesc foarte mult. Domnule Van den Cam, vreți să încheiați? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că avem uh, o imagine clară. Nu cred că mai am ce să adaug. Am urmărit discuția între dumneavoastră și domnul Westphal și voi urmări în continuare discuția să vedem dacă nu cumva putem să ajungem la un compromis. Știm care sunt mizele și vedem cum, o să vedem cum punem totul cap la cap peste vară. Referitor la modificarea vehiculelor, aceasta este o chestiune spinoasă. Este vorba de vehicule destinate agriculturii, dar acestea sunt folosite de tineri pe drumurile publice. Și sunt de acord cu domnul Westphal că aceasta este o evoluție periculoasă. Trebuie să Nu am vrea să introducem vehicule agricole în uh, reglementările privind aprobarea de, sau omologarea de tip pentru aceste vehicule. Vom încerca însă să ajungem la un compromis, dar sper că în această vacanță de vară veți fi sigur pe șosele, fie că folosiți sau nu aceste vehicule. Așteptăm cu interes să revenim la aceste amendamente de compromis. Cred că vorbesc în numele raportorilor din umbră când spun că vă mulțumim foarte mult pentru abordarea deschisă și energică a acestui dosar. Așteptăm cu interes să lucrăm și la compromisuri. Haideți acum să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, și anume uh, proiectul de raport al doamnei Ivanova. Este un raport uh, de aviz pentru Comisia Econ privind viitorul TVA. Domnul de Campos este raportor din umbră. Cred că domnul Kreutzmann înlocuiește pe domnul Bușoi. Domnul de Jung este aici și nu sunt sigur. Domnul Neil de la Digitax este aici? Avem un reprezentant de la Digitax. Îmi pare rău, nu v-am văzut. Mr. Raponi is here from Digitax, so we will... Domnul Raconi, vă urăm bun venit. O să, vă încerc, o să încercăm să vă facem loc și dumneavoastră în cele 12 minute pe care le mai avem. Mulțumesc. Eu speram uh, să am la dispoziție 20 de minute, dar dar voi încerca să fiu foarte succintă. Este foarte clar că criza economică și financiară a condus la provocări severe pentru finanțele publice din multe state membre. Mai multe state membre și-au crescut cotele de TVA sau se gândesc uh, să le crească ca o reacție la criză sau uh, în contextul modificărilor pe termen lung ale strategiei de impozitare. M-am concentrat pe mai multe aspecte majore, dar vă voi prezenta patru dintre ele. În primul rând, regulile actuale sunt foarte complexe. Există constrângeri foarte mari pe care companiile le consideră drept un obstacol în definitivarea pieței interne aranjamentele comerciale la nivel intracomunitar se reflectă negativ asupra companiilor și vrem să reducem povara asupra lor. Trebuie să avem un uh, sistem mai robust uh, de TVA, dar în același timp un sistem mai simplificat și mai flexibil care să se bazeze pe principiile pieței unice. O altă chestiune presantă în era internetului este faptul că cotele TVA reprezintă o problemă pentru dezvoltarea comerțului electronic. Retailerii au dificultăți în a comercializa bunuri și servicii în alte state membre și iar potențialul comerțului electronic este subvalorificat. Putem să reducem povara pentru IMM-uri prin îmbunătățirea interoperabilității semnăturilor electronice și dacă este necesar o revizie, o revizuire, suntem dispuși să o facem. și cred că ar trebui să extindem sfera de aplicare a directivei privind semnătura electronică. Aceasta ar facilita accesul IMM-urilor la tranzacțiile electronice transfrontaliere. Un alt lucru important este că ar trebui să respectăm principiul subsidiarității în orice decizie de a reduce cotele de TVA. Deci orice astfel de decizie trebuie lăsată la latitudinea statelor membre. Guvernele naționale trebuie să-și păstreze suveranitatea în procesul de decizie de a reduce anumite taxe pentru a implementa politicile naționale și europene în funcție de factori uh, naționali, sociali și culturali. Aș vrea să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au venit la reuniunea noastră de la Strasburg. Am avut o discuție foarte fructuoasă și aștept cu interes să aflu care sunt punctele lor de vedere. Oricum, dacă au idei suplimentare, acestea sunt binevenite. Mulțumesc, doamna Ivanova. Îmi cer scuze că n-am fost atent uh, tot timpul, dar ați avut uh, o prezentare foarte complexă. Domnul de Campo. Cumprimentar a colega Eliana Ivanova e uh, agradecer-lhe ocazia que nos propiciou para... Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc, doamna Ivanova, pentru că ne-a dat posibilitatea să discutăm acest lucru și am discutat și la Strasburg. Nu am foarte multe de spus, dar aș dori să adaug un, o observație mică tv Nu este doar o mișcare fiscală de la uh, taxarea directă la impozitarea indirectă. A devenit un uh, element cheie prin care pe care oamenii pot să-l uh, folosească. Trebuie să analizăm de asemenea și convergența din mediu. Nu putem să avem cote diferite de TVA care se aplică. Bineînțeles, trebuie să ținem cont de subsidiaritate. Trebuie să existe o rezervă națională clară în uh, acest caz și trebuie să subliniem de asemenea și faptul că atunci când vine vorba de calcularea TVA-ului, trebuie să fim pe aceeași lungime de undă. Și facturarea la nivel european este o noțiune importantă. Având în vedere faptul că recent Comisia a făcut o propunere pentru perioada financiară 2014-2020, prin care se introduce o cotă europeană de TVA, pentru finanțarea propunerilor europene, poate ar merita să facem o trimitere la această propunere a Comisiei aici. Domnul Kreuzmann. Thank you very much, uh, Chair. Christian Boussoy would like to thank Mrs. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Bușoi îi mulțumește doamnei Ivanova pentru acest raport și este de acord cu abordarea raportoarei. TVA-ul are un efect important asupra pieței interne și un sistem mai eficient de TVA ar putea ajuta la îmbunătățirea situației de pe piața internă. Există o serie de uh, există o serie de probleme cu care se confruntă uh, piața internă și printre acestea importantă este diferența existentă între diferite uh, între uh, taxa pe valoare adăugată în diferitele state membre. Prin urmare, ar trebui să încercăm să găsim într-adevăr un echilibru între un sistem european și uh, un sistem național care să ducă la colectarea TVA-ului într-o manieră eficientă. Toate acestea ar aduce cu sine uh, beneficii uh, pieței interne. Într-adevăr, principiul subsidiarității este important, însă cu toate acestea, statele membre trebuie să facă o Uh, un efort pentru a uniformizare, armonizare în ceea ce privește TVA-ul transfrontalier, colectarea TVA-ului și rambursarea TVA-ului pentru activitățile uh, transfrontaliere. De asemenea, bunurile culturale trebuie să fie tratate special din punctul de vedere al uh, TVA-ului ne dăm seama că există mari diferențe între TVA-ul aplicat pentru uh, produsele culturale vândute pe suport uh, tradițional și cele vândute pe, trans, uh, pe suport electronic sau pe internet. În orice caz, noi ne dorim un TVA mai simplu sau un sistem mai simplu care să ducă, să fie generat practic de reducerea poverilor administrative cu care se confruntă în manieră excesivă IMM-urile în momentul de față. Lucrul acesta este cu atât mai important cu cât ne dorim într-adevăr ca activitățile transfrontaliere să fie potențată obligațiile și excepțiile de la TVA trebuie să fie bine reglementate, bineînțeles, trebuie să ținem cont de subsidiaritate. Domnul Bușoi își dorește o declarație TVA formalizată la nivel european, însă este conștient de faptul că această propunere ar putea să se confrunte cu uh, mari uh, Uh, rezistență din partea statelor membre. Dar tocmai de aceea ar trebui să le arătăm statelor membre că acest formular comun ar putea ajuta la colectarea mai eficientă a TVA-ului. De asemenea, în ceea ce privește actul legislativ pe care îl putem uh, folosi, trebuie să ne punem mari întrebări până acum. Am folosit directivul, uh, directiva pentru a lăsa mai mult spațiu de manevră statelor membre, dar tocmai acest instrument favorizează abuzul uh, Uh, la adresa uh, regulamentelor uh, sau regulilor stabilite la nivel european și tocmai de aceea de preferat ar fi folosirea ca instrument legal pe viitor a regulamentului care este mult mai solid. Mulțumim, domnul Ghiom. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații din partea mea. În primul rând, un punct de principiu. În acest aviz, printre altele, Există o uh, dorință de a merge către uh, impozitarea indirectă, care poate fi interpretată greșit drept fraudă, dar ceea ce lipsește din acest aviz este trimiterea la fraudă de tip carusel. Nu cred că putem să negăm faptul că frauda legată de TVA este o problemă a pieței interne și grupul meu știe foarte clar că impozitarea indirectă atinge în special uh, părțile sărace ale populației. Deci avem probleme cu primul alineat și vom depune amendamente pentru a îmbunătăți textul. Mulțumesc. Uh, Presupun că doamna Ivanova s-a uh, concentrat asupra domeniilor de interes pentru noi și în numele grupului meu salut uh, această abordare și m-am uitat în special la activitatea grupului uh, de lucru pe economie digitală. Și știm că aceasta este o prioritate pentru comisia noastră deci sunt uh, convins că vom analiza situația uh, aprofundat și sunt de acord cu domnul Kreuzmann în ceea ce privește discrepanțele de taxare pentru produsele digitale și produsele fizice, în special în cazul uh, cărților electronice. Consumatorii nu înțeleg de ce plătesc mai mult pentru o carte digitală decât pentru o carte obișnuită. Doamna Galo dorește să intervină pe aceeași temă, presupun. Exactement, Așa este. Nu vă ascund nimic. Exact pe acest punct vreau să intervin, punct care, se, care nu se regăsește în proiectul de text și aș vrea să-i atrag atenția raportoarei noastre și să-i spun că voi depune un amendament. Dacă luați exemplul concret al unei cărți digitale, în dreptul european aceasta este prevăzută ca o prestație de servicii și atunci este impozitat cu o cotă de TVA normală, în timp ce cartea pe hârtie beneficiază de o cotă TVA redusă. Și asta are legătură cu intervenția pe care am făcut-o mai devreme în legătură cu intervenția doamnei Styler, care își imagina că vreau să uniformizez toate cotele de TVA, dar acesta este un vis și nu este mm, prețul pieței unice. Dar este vorba de o discriminare în ceea ce privește cotele de TVA pentru bunurile culturale digitale. Și trebuie să găsim o soluție, pentru că nu mai putem să așteptăm având în vedere viteza cu care se întâmplă lucrurile pe internet. Comisia a promis uh, să aibă o discuție pe urma, ca urma ca urmare a acestei cărți verzi. Dar nu putem să așteptăm până în 2015 să se găsească o soluție. Teoretic, acesta este calendarul prevăzut. Este esențial să se găsească o soluție mult mai rapid și mi-aș dori acest lucru. Mulțumesc pentru atenție și în sfârșit am putut și eu să iau cuvântul. Mulțumim. Dorește cineva să intervină? Uh, o scurtă contribuție din partea Comisiei. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, timp de un minut. Îi mulțumesc doamnei raportor pentru proiectul de aviz care preia punctele menționate de Cartea Verde. Cartea Verde a lansat o dezbatere foarte largă, dar am primit 1700 uh, de contribuții care reprezintă aproximativ 8000 de pagini. Acum uh, încercăm să le analizăm pe toate, dar a reieșit că marea problemă este legată de funcționarea pieței interne. Ori în materie de TVA, funcționarea pieței unice este esențială și reprezintă baza juridică pentru a progresa în domeniul TVA. Ați vorbit despre lucruri precum uh, cartea electronică. Și am ascultat uh, cu atenție contribuțiile dumneavoastră, iar Comisia va lua măsurile necesare pentru a răspunde acestor solicitări. Este clar că sistemul de TVA trebuie să țină mai mult seama de evoluțiile tehnologice. Până acum nu am făcut-o, dar lucrăm în continuare la uh, un sistem care poate este învechit și depășit. Trebuie să ținem cont de evoluțiile tehnologice. În ceea ce privește cotele de TVA, acesta este un subiect politic și nu tehnic. De altfel, cred că se va lua o decizie politică pe această temă. Dar cred că trebuie să reducem povara administrativă și să permitem întreprinderilor să beneficieze de un sistem simplificat care să permită tranzacțiile intracomunitare. Atât am avut de spus, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Uh, Mrs. Ivanova, do you want to just... Doamna Ivanova, doriți să spuneți câteva cuvinte? Da, foarte pe scurt. Vă mulțumesc tuturor colegilor pentru ideile exprimate. Sunt de acord cu multe dintre ele, cu altele mai puțin dar propunerile domnului Kreuzmann pentru o mai bună coordonare în ceea ce privește regulile și procedurile este o propunere bună, la fel și ideea domnului de Campos în ceea ce privește standardizarea facturilor europene și asta face parte din raportul CASA. Deci salut amendamentele noastre pe această temă în ceea ce privește aspectele legate de fraudă, sunt uh, de acord că e un aspect important, dar este un aviz care este redactat de Comisia pentru Bugete. Și știu că în acest raport uh, se va include și acest aspect și tocmai de aceea nu l-am inclus în avizul meu. Pentru că am încercat să-l prezint din punctul de vedere al pieței interne. La 20 iulie este termenul limită de punere a amendamentelor, așa încât aștept cu noi interes propunerile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru a confirma, avem votul pe 31 august și în încheiere mulțumim interpreților ca întotdeauna merită și ei o vacanță. Comisia se va reuni din nou uh, pe 30 august la 9, ora 9. Sper să aveți o vacanță cât mai plăcută și nu uitați să depuneți amendamente până săptămâna viitoare. Deci faceți-vă amendamentele și după aceea bucurați-vă de vacanță și mulțumesc și doamnei Rapti ca raportor și le urez tuturor vacanță plăcută și rapoarte interesante la întoarcere. Vă mulțumesc tuturor și vă urez o seară plăcută.